Good afternoon, colleagues. We begin with the... Dragi copii, începem cu adoptarea ordinii de zi. Aș dori să vă spun că la punctul 6, raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen, raportorul ne-a cerut să amânăm uh, tratarea acestui uh, raport până la ședința din 8 martie, dacă nu se această schimbare se adoptă. În ceea ce privește limbile, avem uh, interpretare în toate limbile, cu excepția galezei și a um, uh, uh, croatei. Apoi, ce privește actele delegate, Comisia a adoptat uh, uh, noi acte delegate <clears throat> în ce privește introducerea unor precursori uh, de uh, droguri în uh, anumite substanțe. Ați primit documentul în uh, 2 uh, martie. Există un termen intern pentru obiecții la LIBE, știți că așa procedăm de obicei. Apoi, în ceea ce privește data de 28 februarie, Parlamentul a primit uh, uh, decizia de implementare a Comisiei cu privire la specificații privind uh, punctele de acces central la sistemul de intrare și ieșire ES. sigur că aceste date sunt folosite pentru statistice la sistemul EES pentru respectarea legii. Există două anexe. Ați primit documentul cu ocazia acestei scrisori dacă aveți obiecții, atunci vă rog să de până 16, 16 martie 2018. Adoptarea procesului verbal pentru ședința de 15 iunie uh, s-a adoptat procesul verbal. Dacă nu sunt obiecțiile, considerăm procesul verbal adoptat. Ajungem la punctul 4, unul dintre uh, principalele subiecte din această dupămasă și aș dori să salut bun venit uh, colegei noastre Ayala Sender, pentru această dezbatere. Avem o dezbatere în comun. Ayala Sender, doamna Ayala Sender este președintele delegației PE Maghreb și este și vicepreședintele Comisiei de Afaceri Externe, deci al Comisiei AFET. Domnul Cuso Permui ne onorează cu prezența bun venit la ședința noastră de astăzi. Uh, avem uh, un subiect foarte important. E vorba de situația actuală din Libia și mă bucur de faptul că avem uh, o dezbatere în comun. E un subiect extrem de important. Recent am propus să organizăm o delegație în această regiune cu delegația pentru Maghreb. Nu am putut, deci mă bucur de faptul că putem avea acest punct de informare inițial în această dupămasă vom avea și o prezentare din partea Serviciului pentru Acțiune Externă și aș dori să dau direct cuvântul doamnei Ayala Sender pentru o scurtă prezentare, după aceea domnului Fergui în lansarea dezbaterii noastre. Îmi cer scuze, am fost informat că domnul Fermui o să primească primul cuvântul, deci vă rog în numele Comisiei AFES, vă rog. O să vorbesc în spaniolă. Agradecemos esta oportunidad. Ne bucurăm de ocazia să discutăm cu înaltul comisariat ONU pentru refugiați, un partener cheia a Parlamentului um, despre situația din Libia și din restul lumii. Ceea ce face înaltul comisariat în Libia uh, este un efort foarte important și Parlamentul apreciază aceste eforturi. În task force-ul comun uh, uh, UE cu Uniunea Africană și ONU a făcut uh, un pas înainte important pentru a rezolva situația dramatică a refugiaților în, Rizia, în Libia. S-au făcut progrese în ultimele luni. Unii migranți s-au întors în țările de origine și peste 1200 de refugiați um, sunt uh, s-au întors în țară. În continuare există mii de refugiați în Libia, în, uh, uh, sunt în situații foarte dificile, închiși în centre de detenție. Trebuie să-i ajutăm pe refugiați și pe imigranți, trebuie să facem eforturi mai mari pentru a ajuta pe toți cei care au nevoie de asistență internațională. Uh, Uh, pentru a îmbunătăți um, pe termen lung situația refugiaților în Libia, trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a găsi o soluție politică durabilă la criza libiană. Uniunea Europeană sprijină eforturile ONU uh, pentru um, relansarea unui uh, proiect politic inclusiv în care Libia să aibă rol de lider. Suntem în contact cu reprezentantul special al secretarului General al ONU, domnul uh, Gassan Salame, pentru a găsi o dată pentru organizarea unei dezbateri cu dânsul la o viitoare Uniune. Colegul nostru Panțerii din grupul social-democrat, din păcate, nu poate fi prezent astăzi. Dânsul a prezentat acum două săptămâni un proiect de recomandare adresat Consiliului Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă privind situația din Libia. Următorul schimb de opinii legătură cu acest proiect de aviz va avea loc pe 23 aprilie și adoptarea este prevăzută pe 24 aprilie. Și acum dau cuvântul doamnei Ines Ayala Sender. Sí, muchas gracias. Mulțumesc. Domnule vicepreședinte, aș dori să salut prezența înaltului comisariat ONU pentru refugiați la această reuniune comună. Sunt de acord cu tot ceea ce a spus uh, colegul nostru despre sprijinul nostru la adresa activității înaltului comisariat în Libia într-o țară mm, cu o situație extrem de preocupantă și um, trebuie să punem în aplicare toate acțiunile posibile în uh, colaborare cu ONU printr-o abordare integrată, deci ținând cont de întreaga țară și de trecutul acestei țări, dar și de modul în care vedem noi viitorul acestei țări. Uneori am fi tentat să abordăm țara pe bucățele, dar uh, nu trebuie să mai adăugăm la fragmentarea situației care există deja pe teren. Trebuie să avem o, o viziune globală pentru a fi cât mai utili. La reuniunea de pe 25 ianuarie, la care am fost asociați în calitate de delegație interparlamentară pentru relațiile cu Magrebul. Am avut un schimb de opinii atât cu domnul Pichet de la SEAE, cât și de la Uh, reprezentanții um, organizațiilor pentru uh, migrație în uh, Libia și am primit vești pe care le-am considerat pozitive. Pentru că încet, încet s-a constatat că numărul în cadrul persoanelor deplasate sau din persoanele deplasate din interiorul acestei țări, unele dintre ele, grație activității înaltului uh, um, comisariat pentru refugiați, au reușit să se întoarcă acasă. Deci, în principiu, este o veste bună, chiar dacă mai sunt și alte nevoi, uh, inclusiv unele noi, cum ar fi Uh, identificarea terenurilor minate și așa mai departe. Misiunea la nivel înalt uh, la care a participat și Uniunea Africană, și Uniunea Europeană, și Națiunile Unite la Tripoli. Um, și acolo am uh, reușit să primim elemente importante pentru a consolida cooperarea cu autoritățile din Libia, pentru a reacționa mai bine la toate problemele. De aceea ne interesează cu atât mai mult să-l ascultăm pe domnul Pichet și pe domnul Mordu de la Comisia Europeană în legătură cu rezultatele acestei delegații. În fine, aș dori să vă informez că conferința președinților a confirmat din nou Um, faptul că permite deplasarea unei delegații ad hoc în Libia cât de repede, bineînțeles ținând cont de uh, condițiile de securitate care în ultimele săptămâni au fost destul de proaste. Și această delegație va fi condusă de președinta delegației interparlamentare pentru Maghreb și vor participa de preferință președințele uh, comisiilor AFET, LIBE și pentru drepturile omului. Am început pregătirea acestei misiuni, care este extrem de importantă și în momentul în care vom deține elemente concrete, vi le vom comunica. Mulțumesc! Thank you to both of you. Mulțumim amândurora. Aș dori să dau cuvântul doamnei Carmen Zahăr șef uh, de uh, unitate de la UNHCR uh, ca să ne prezinte situația, mai ales din perspectiva înaltului comisariat ONU pentru refugiați. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Vom avea ocazia să vă explicăm Uh, mai mult uh, ce face înaltul altul comisariat ONU pentru refugiați în Libia și care sunt uh, prioritățile noastre și care sunt acțiunile pentru intervenția noastră. Este o oportunitate foarte importantă pentru noi. Foarte pe scurt o să vă prezint prioritățile noastre în Libia. Am putea spune că avem patru priorități. În primul rând, consolidarea relațiilor cu autoritățile libiene pentru a face față uh, situației umanitare din această țară, încercăm să ne extindem programele uh, în această țară extrem de volatilă, inclusiv în zonele în care accesul este limitat. Uh, angajamentul nostru mai ales în ceea ce privește populațiile strămutate pe, par, pe plan uh, intern uh, cu uh, comunitatea gazdă și apoi cu populațiile returnate, fostele populații strămutate intern ținta programelor noastre reprezintă refugiații și uh, solicitanții de azil o să revin la aceste priorități, dar cred că este foarte important uh, să vă spun că contextul libian nu este tocmai ușor, datorită situației uh, de securitate extrem de volatile și datorită dinamicii de la fața locului. Și în pofida acestor aspecte, suntem prezenți acolo uh, din 1991, deci în ultimii 27-28 de ani am fost activ, din iulie 2014 Uh, împreună cu alte agenții ONU, am acționat din Tunisia. Însă vă pot spune că în altul comisariat ONU pentru refugiați nu a părăsit niciodată Libia. Avem uh, personal uh, bazat la Tripoli și în într-un alt oraș și uh, trimitem uh, misiuni, trimitem personal acolo și continuăm să uh, înregistrăm, să uh, identificăm persoanele vulnerabile care ne preocupă și care necesită protecție internațională. Uh, care ar reprezenta această populație țintă, cam 500-520 uh, de mii de persoane, uh, care pot fi împărțite în trei categorii principale. În primul rând, persoanele strămutate pe plan intern, cam 180 de mii de persoane, apoi persoanele returnate, care reprezintă cam între 300 și 340 de mii de persoane și după aceea 47 de mii de refugiați și solicitanți de azil din 2016 încoace, în altul comisariat, a înregistrat cam 10.000 de uh, cereri de uh, solicitanți de azil uh, în pofida statutului care a fost impus pentru tot sistemul ONU. Una dintre provocările cu care ne confruntăm acolo reprezintă restricțiile pe baza de naționalitate. Ni s-a cerut să ne ocupăm doar de șapte naționalități, E vorba de somalezi, de som, uh, eritreeni, de somalezi, eritropeni, uh, etiopieni, uh, sirieni, uh, irachieni și palestinieni. Și în pofida acestei limitări am uh, avut uh, negocieri cu autoritățile libaneze și recent am avut și oportunitatea să intervenim și pentru uh, persoane din Yemen și din uh, Sudanul de Sud. În ce privește persoanele strămutate pe plan intern, noi uh, ne-am implicat uh, tot mai mult în ce privește situația acestor persoane, ne-am uh, sporit bugetul și și zonele de intervenție, în ce privește urgența din Sabrata și recent și cu situația din Tauerga. Ne-am implicat tot mai mult și am acordat asistență la 1000 de persoane strămutate de pe plan intern, aproximativ 300-400 de familii care încearcă să se întoarcă în orașul lor în Tauerga, dar nu au reușit uh, datorită uh, conflictelor. Se află cam la 50 de uh, kilometri în sudul Tauergei. Le furnizăm produse nealimentare, corturi, apă și îmbrăcăminte și pentru 2018 Uh, sperăm să uh, implementăm cam 200 de quips, anumite, deci aceste uh, proiecte rapide, în folosul comunităților gazdă și a persoanelor strămutate și, și în beneficiul populației de refugiați, pentru a spori rezistența, reziliența acestor comunități. În ce privește refugiații și solicitanții de azil, avem grupul Uh, de lucru pentru migrație împreună cu Organizația Mondială a Muncii. Avem, uh, suntem prezenți în 12 puncte de uh, debarcare și asistăm, acordăm acolo asistență. Șase din aceste puncte sunt coordonate cu, împreună cu Organizația Internațională a Muncii, OIM. De asemenea, Uh, cooperăm cu forțele de coastă uh, libiene în ce privește construirea capacităților, identificarea și uh, trimiterea persoanelor care au nevoie de protecție internaționale la instanțele competențe. În ce privește mecanismul de urgență, de tranzit de urgență, care a fost lansat în luna noiembrie, Trebuie să spunem că din noiembrie 2017, majoritatea deciziilor autorităților libiene de a uh, elibera persoanele uh, din închisori se baza pe decizia de a evacua uh, închisorile. Și deci, uh, în altul comisariat, a lansat acest mecanism de tranziție de urgență uh, prin care uh, trimitem aceste persoane liberate din închisori cât de repede putem în Niger. Am evacuat până acum 1334 de refugiați și de solicitați de azil uh, din aceste centre de, dece- de detenție. 1020 au fost uh, predate guvernului din Niger, care a dat dovadă de ospitalitate. Uh, și 312 persoane au fost evacuate direct înspre Italia. Guvernul italian și-a asumat răspunderea uh, legată de protecția și de acordarea de uh, statut de refugiat acestor persoane. Un alt subiect pe care aș dori să-l subliniez îl reprezintă condițiile de trai îngrozitoare din Libia, din uh, închisorile din Libia și din centrele de detenție. Nu există condiții de igienă, nu există ventilație, nu există uh, uh, spațiu privat, de exemplu, nu există viață privată când se fac interviuri, dar uh, cu toate aceste provocări încercăm să facem ce putem pentru a înregistra și a identifica uh, persoanele cele mai vulnerabile pentru a, ca ele să poată să fie evacuate. În ce privește uh, transferul, relocarea, uh, e foarte important să spunem că e nevoie de mai multă solidaritate internațională în ce privește cotele de uh, uh, relocare. Încercăm să negociem cu guvernul libian în numele grupurilor celor mai vulnerabile, dar după ce aceste persoane sunt eliberate, trebuie să găsim și soluții pentru ele și uh, milităm pentru obținerea unor căi uh, uh legale, a unor uh, canale legale și a unor cote de relocare. În decembrie 2017 am lansat uh, un apel pentru 1300 de uh, cereri de relocare. Acest grup de persoane a făcut obiectul evacuării prin intermediul acestui mecanism de tranzit de urgență înspre Niger. Organizația noastră a primit 1100 de cereri confirmate, dintre care 450 uh, de locuri uh, sunt puse la dispoziție de către țările din Europeană. Apreciem acest lucru, dar e nevoie de mai multe locuri, e nevoie de mai multă solidaritate. Deci dacă vrem să relocăm între 5.000 de refugiați și 10.000 de refugiați, uh, organizația noastră poate să facă munca de identificare, dar trebuie ca țările să facă și ele un pas înainte. Mă refer la acceptarea acestor uh, cereri de relocare. Până acum Nigerul a primit uh, cele 1020 de persoane, însă doar 25 de persoane au părăsit Nigerul înspre uh, Franța după interviuri. Uh, noi uh, nu vom mai putea să facem evacuări suplimentare dacă uh, mai multe persoane părăsesc, uh, dacă mai multe persoane nu părăsesc Nigerul. Și de aceea am dorit ca guvernele din Europeană să dea dovadă de mai multă solidaritate cu refugiații. Ar fi bine ca comunitatea internațională să își asume răspunderea. Și, în fine, aș dori să mai pun accentul pe importanța accesului pentru noi, nu numai pentru cele șapte naționalități plus cele două pe care le-am menționat, care uh, deci, uh, în Libia, ci uh, să avem protecție pentru toți cei care au nevoie de astfel de protecție internațională. Noi ne-am ocupat de evacuarea și de returnarea persoanelor din centrele de detenție, dar, v-am explicat, există limitarea legată de acele naționalități, ceea ce înseamnă că persoanele care uh, vin din alte țări, de exemplu, din uh, Congo sau din Republica Centrafricană sau din alte țări uh, și care nu sunt pe lista naționalităților, asta nu înseamnă că aceste persoane nu au nevoie de protecție internațională. Poate nu toate persoanele au nevoie de protecție internațională, pot avea alte nevoi, dar trebuie să avem mecanisme de verificare pentru a ne asigura că nimeni, nicio persoană care nu se, întoarce acasă, nu se poate întoarce acasă e returnată. Aș dori încă o dată să vă mulțumesc pentru invitație și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumim, mulțumim doamna Sachir, probabil că vor fi întrebări, dar mai târziu. Acum aș dori să avem uh, o prezentare din partea Task Force-ului uh, care a vizitat uh, Libia în 26 și 27 februarie. Acest Task Force a fost înființat la summitul UE, uh, Uniunea Africană, din luna noiembrie, uh, cu scopul de a uh, salva viața migranților și a refugiaților care se află în, la Ananghe. Sigur că am discutat despre această situație cu altul comisariat ONU, deci domnul Pichet de la Serviciul de Externe și domnul Mordiu de la Comisie. Vom da cuvântul în primul rând domnului Simon Mordiu, numele Comisiei. Vă rog frumos. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mai întâi, permiteți-mi să spun că o mare parte din detaliile proiectelor și activităților prezentate de colega de la Înaltul Comisariat 1 pentru Refugiați sunt finanțate din fonduri europene. E important să subliniem acest lucru pentru că e o colaborare dificilă, cu un partener dificil și uneori se dă impresia că Uniunea Europeană nu aplică decât măsuri represive dar partea legată de protecție și finanțarea generoasă din partea UE uneori nu sunt menționate. Dacă îmi permiteți, pentru a vă prezenta misiunea, pe 21 până pe 23 februarie am fost și la Tunis și la Tripoli împreună cu Comisarul Uniunii Africane pentru Drepturile Sociale, cu colegi de la Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați, de la Organizația Internațională pentru Migrație și colegul meu de la uh, Serviciul de Acțiune Externă și un coleg de la DGNIR și este, a fost o misiune importantă, prima misiune la nivel înalt în Libia de ceva vreme încoace și ne-a permis Um, să continuăm anumite discuții pe care le-am avut la summitul uh, între Uniunea Europeană și Uniunea Africană de la Abidjan. Voi uh, spune ce discuții am avut, cu cine ne-am întâlnit, dar uh, și care este situația actuală din perspectiva noastră. În timpul acestei delegații ne-am întâlnit cu ministrul de externe al Libiei, eh, ministrul adjunct de interne, eh, directorul eh, echipei de securitate de frontieră, paza de coastă, directorul pentru centrele de detenție a așa numitilor migranți ilegali. Am vizitat un astfel de centru la Tarik al-Sika, aproape de centrul orașului Tripoli, și am fost uh, și la un centru pentru uh, persoanele deplasate la nivel intern. A fost important să avem aceste uh, contacte politice, dar și să vedem care sunt condițiile din tabere, cu ochii noștri, chiar dacă probabil că îmi presupun că ni s-au prezentat uh, taberele cu cele mai bune condiții, uh, dar totuși uh, nu am reușit să ne dăm seama cam cu ce, în ce condiții trăiesc cei din aceste centre. Care este situația generală în momentul de față uh, pe ruta central-mediteraneană? Uh, când vine vorba de numărul oamenilor care ajung în Italia, astăzi numărul acestora a scăzut cu 66% în comparație cu 5 martie 2017 au ajuns uh, ceva mai mult de 5.000 de oameni în Uniunea Europeană până acum anul acesta câteva lucruri tot sunt interesante. Mai întâi, dacă privim care sunt țările lor de plecare. Până la sfârșitul februarie, 3700 de oameni au ajuns în Italia din Libia. Deci marea majoritate a persoanelor sunt din Libia, dar a crescut semnificativ și numărul persoanelor uh, care au ajuns în Italia din Tunisia ceva mai puțin de 1100 de oameni, mult mai mulți decât anul trecut. Care este naționalitatea lor? Și această um, situație este destul de interesantă. În continuare sunt mulți eritreeni, un sfert din persoanele care sosesc în Italia sunt din Eritrea, dar acum pe locul 2 uh, um, sunt cei din Tunisia, o cincime. Și pentru prima dată încep să sosească și cetățeni libieni. Până acum nu s-a întâmplat asta, sau cel puțin numărul lor nu a fost semnificativ până anul acesta. În ceea ce privește uh, activitatea noastră și discuțiile pe care le-am avut, așa cum a spus colega de la Înaltul Comisariatul pentru Refugiați, un uh, lucru care funcționează pe baza fondurilor europene este uh, evacuarea refugiaților din Libia. Peste 1300 au fost uh, um, evacuați și chiar azi la Paris are loc o reuniune despre eforturile de, pentru relocare, unde um, se, se, și ideea este că se pot face mai multe dar uh, colegii de la Înaltul Comisar ONU pentru Refugiați trebuie să grăbească puțin aceste solicitări. Avem suficiente promisiuni de uh, finanțare pentru a acoperi întregul uh, efort de relocare. Anul trecut am cerut ca 50.000 de persoane să fie relocate și statele membre au garantat 40.000 de uh, finanțarea pentru 40.000 de persoane și aproximativ 7.000 sunt uh, pe ruta central-mediteraneană, mai ales returnări din Niger și Libia. Deci, pentru viitorul apropiat avem suficientă finanțare, dar atât statele membre cât și în altul Comisariat ONU pentru Refugiați trebuie să grăbească puțin uh, activitatea, pentru că nu dorim ca um, autoritățile din Niger uh, să se regăsească ca, cu țara lor uh, ca fiind uh, o soluție permanentă uh, pentru acești refugiați. Am uh, făcut eforturi mari împreună cu Organizația Internațională a Migrației și astfel uh, ceva mai puțin de 20.000 de oameni au fost returnați din Libia anul trecut. Și cred că vom atinge obiectivele pe care le-am stabilit la summitul de la Abidjan și anume ca 15.000 de oameni să fie returnați după sfârșitul lui noiembrie. Mai sunt încă multe de făcut în ceea ce privește centrele de detenție observăm că uh, numărul persoanelor scade, este o știință inexactă și de aceea trebuie să avem grijă cu uh, cifrele aici, pentru că sunt și centre de detenție care nu sunt controlate de guvern. Dar, din câte am înțeles noi, acestea sunt și uh, statisticile de organizații Internaționale pentru Migrație, 22.000 de migranți erau în aceste uh, centre de detenție uh, în toamnă și astăzi mai sunt doar 5.000 și noi am insistat mult în timpul misiunii, pe lângă partenerii libieni, să încearcă să se asigure că numărul persoanelor care sunt încă în aceste centre va scădea radical. Deci am sprijinit apelul colegilor de la Nardul Comisariat ONU pentru Refugiați uh, pentru a extinde numărul uh, naționalităților celor care pot fi um, repatriați de un altul comisariat. Pe de altă parte, am dorit să scăpăm uh, de vizele de ieșire sau cel puțin ca ele să fie obținute cât mai repede, pentru că asta a fost împiedică, n-am reușit să, să facem oamenii să, să părăsească Libia din cauza acestor vize necesare. Uh, săptămâna trecută, a existat un semnal care ne um, că inclusiv autoritățile de pe teren ar dori închiderea tuturor acestor centre. Nu e ușor. Um, pentru că întrebarea este, pe de o parte, să renovăm, să reparăm aceste centre ca, să, ca oamenii să scape de condițiile actuale, care nu sunt bune deloc. Am făcut câteva fotografii în timpul vizitei mele și pot să vă spun că probabil a fost centrul cel mai uh, bine întreținut. Eu nu aș vrea să mă regăsesc sau cineva din familia mea să se regăsească într-un astfel de centru. Deci trebuie să insistăm în continuare. Un alt element important este să continuăm să facem eforturi ca să se creeze ceea ce aș numi eu un sistem um, pentru înregistrarea și urmărirea migranților, pentru că alături de um, pasta, paza de coastă din Libia uh, am constatat că au fost salvați uh, 31.000 de oameni pe mare, de aceea a scăzut semnificativ numărul vieților pierdute în Marea Mediterană, dar este important să știm pe cine Uh, salvează paza de coastă, uh, unde sunt debarcați acești oameni și unde ajung. Avem un sistem care permite uh, Organizației pentru Migrație și Înaltului Comisariat să oferă protecție și returnări voluntare. Deci am făcut, am insistat mult pe lângă guvernul libian și am constatat o anumită deschidere. Ar fi de asemenea util să avem proceduri standard care ar stabili ce se întâmplă și cine ce face în momentul în care aceste persoane sunt debarcate. Um, S-a început uh, lucrul la o procedură uh, de către uh, Organizația Migrațiilor și în altul comisariat și sperăm că va exista până la urmă acest sistem de înregistrare și trasabilitate. Um, am spus foarte clar că dorim să se ia noi măsuri pentru um, a scăpa de deciziile de detenție arbitrară și să se treacă uh, încet, încet de la un sistem de detenție la un sistem de recepție și cred că un rezultat pozitiv al misiunii este faptul că autoritățile libiene au transmis colegilor de la înaltul comisariat o scrisoare care uh, Um, le permite să reia reabilitarea uh, facilității de tranzit de la Tripoli, un prim pas pentru crearea de alternative. Și am insistat mult asupra nevoii ca minorii și persoanele vulnerabile să beneficieze de alternative la detenție. Între timp, cred că trebuie să facem toate eforturile pentru a îmbunătăți condițiile oamenilor care um, sunt, uh, um, au ajuns în aceste condiții de detenție. Un ultim element pe care doresc să-l menționez este faptul că am avut o discuție detaliată și în legătură cu sprijinul pe care îl oferim municipalităților săptămâna aceasta Um, se întâlnește Consiliul Operațional pentru uh, Fondul Fiduciar pentru Nordul Africii și vor, um, se va da lumină verde unui proiect în valoare de 15 milioane de euro um, pus în aplicare de Agenția Italiană pentru Cooperare cu 24 de municipalități de pe rutele migrației și din afara acestora. Uh, un ultim element în legătură cu paza de coastă libiană. Un alt element pe care l-am menționat foarte ferm, dincolo de debarcare, este importanța monitorizării, monitorizării eficiente. Unii știți eh, de la briefingurile colegilor de la eh, Serviciul de Acțiune Externă și poate Vanson dorește să spune mai multe despre asta. Am încercat eh, să aplicăm un program de monitorizare cu colectare de informații cu monitorizare la distanță pe mare și în apele internaționale și uh, cu reuniuni uh, periodice de, uh, a personalului de la paza de coastă libiană și din operațiunea Sofia. Pentru că astfel uh, și staful libian va beneficia de feedback, de formare la locul de muncă și se oferă sprijin în altului comisariat, care tot din finanțarea noastră, a oferit uh, formare în domeniul drepturilor omului în rândul pazei de coastă libiene. Și astfel uh, ne se oferă asigurări că personalul uh, format din finanțarea europeană este operațional. Mă opresc aici, mai pot să mai fie spuse multe, dar pe scurt aș spune că a fost o misiune foarte utilă, dialogul a fost bun și sperăm că este începutul unui proces care ne va permite să avem mai mult impact pe viitor viitor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Mortiu. Și acum, de la Serviciul de Acțiune Externă, are cuvântul domnul Piche. Vă rog, dacă vă puteți limita la 5-10 minute, ar fi bine, pentru că apoi deputații vor pune întrebări. Thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, o să vorbesc foarte pe scurt pentru că cred că domnul director general Murgiu a vorbit foarte bine și a fost foarte precis în legătură cu acțiunile pe care le-am inițiat acum și a vorbit și despre rezultatele vizitei comune pe care am uh, efectuat-o în Tunisia și uh, la Tunis și la Tripoli. EAS-ul este împreună cu uh, Uniunea Africană și cu agențiile uh, Uniunii Europene în acest context și lucrăm foarte mult la consecințele pozitive ale summitului de la Addis Abeba pentru Uniunea Europeană. E vorba de un task force partajat pe chestiuni de migrație între cele trei entități și acest summit a creat în mod obiectiv uh, o nouă fereastră de oportunitate pentru cooperare pentru a aborda problema migrației ilegale în Libia. Vedem din mai multe perspective o șansă aici, pentru că, în primul rând, datorită acestui summit, angajamentul Libiei a fost mult mai pragmatic și mult mai proactiv în uh, discuțiile pe care le-am avut între noi. Și în ceea ce privește crearea unor noi pași în politicile pe care le avem de pus în aplicare. Am simțit de asemenea și o cooperare mult mai puternică și o susținere directă din partea țărilor africane, care sunt țări de proveniență pentru migranții ilegali în Libia. Deci avem două aspecte pozitive, concrete, pe care deja le putem deduce din summit și care decurg în mod natural din uh, instituirea acestui task force. De asemenea și de partea autorităților libiene, trebuie menționat că grupul de lucru pe migrație pe care l-au condus autoritățile libiene împreună cu uh, organizația Organizația Internațională pentru Migrație a dus la începutul unei platforme reale pentru dialog și stabilirea unor priorități pentru viitor. Ce înseamnă acest lucru pentru acțiunile pe care le întreprindem la nivelul Uniunii, altceva decât uh, ceea ce a spus deja domnul Mordiu? Pot să vă menționez câteva puncte din perspectiva SAE. În primul rând, ar trebui să menționez faptul că gestiunea frontierelor, misiunea care se ocupă de gestiunea frontierelor și-a făcut simțită prezența la Tripoli încă din decembrie a intrat în acțiune atunci și este operațională complet acum, ceea ce permite misiunii EUBAN, care este uh, prescurtarea pentru această misiune de gestiune a frontierelor, să dezvolte mai multe proiecte comune cu autoritățile libiene, începând cu Ministerul de Interne, dar și Ministerul de Justiție și diferite uh, paze de coastă și uh, gărzi și mm, pază de frontieră. În legătură cu delegațiile, delegațiile Uniunii Europene, aceastea, această delegație este în continuare evacuată la Tunis, dar uh, EUBANul dorește și crearea unei prezențe, încă nepermanente, dar o prezență la Tripoli. Între timp, însă, delegația noastră merge la Tripoli dacă condițiile de securitate o permit o dată sau de două ori pe săptămână. Operațiunea Sofia continuă, de asemenea, continuă să salveze migranți pe mare care se lansează în această călătorie periculoasă pentru a ajunge coastele, la coastele Europei, continuă să ofere și formare paze de coastă libienă, libiene, nu numai în ceea ce privește gestiunea migranților ilegali uh, pe mare, dar și formare care ține de aspecte legate de drepturile omului, dar și legislație umanitară. Facem aceste formări împreună cu biroul Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului. Gestiunea frontierelor, dar și EU, Sofia, EUBANul, EUNAFOR sunt toate operațiuni noi Uh, de anul trecut și care au inclus foarte mult aspectele de migrație în dimensiunile lor de acțiune. Nu în ultimul rând, trebuie să continuăm să recunoaștem și că o uh, cooperare cu Libia pe migrație continuă să fie limitată foarte mult de instabilitatea din țară și de o guvernanță imperfectă, dar și de insecuritatea care domnește în această țară. Au existat anumite îmbunătățiri uh, în ultima vreme, dar în final, totuși, situația de securitate continuă să fie foarte volatilă și uh, foarte în schimbare tot timpul, cu consecințe foarte rapide, cu consecințe directe și pe proiectele de colaborare. Pentru noi ce e foarte important este să continuăm să colaborăm împreună cu ONU, cu toți actorii, pentru ca să încercăm să găsim o soluție politică de durată pentru Libia, o soluție pentru guvernanța din această țară care să poată să fie pusă în aplicare prin alegeri în momentul în care vor fi îndeplinite toate condițiile în acest sens. Stabilitate trebuie să fie garantată și uh, prin uh, unificarea tuturor grupurilor militare și paramilitare sub un singur uh, comandament, un singur comandament militar. După cum știți că este vorba de un aspect foarte important, dar există și alt aspect vital și anume crearea unei uh, țări, de fapt, bazată pe statul de drept în Libia. Vom, Libia. Vom, încer- vom continua să facem diverse eforturi și activități în domeniul uh, migrației, așa cum a spus și domnul Mordiu, noul proiect pentru municipalități care se adresează municipalităților de pe ruta de migrație, o îmbunătățire a gestiunii frontierelor și formări în domeniul acesta. Și vreau să menționez și dimensiunea regională și intenția noastră de a continua dialogul nostru și cooperarea noastră cu vecinii Libiei la vest, la est, dar mai ales și la sud, în Sahel, și uh, dincolo de această graniță în țările subsahariene. Vrem de asemenea, deci, să acționăm acolo asupra cauzelor uh, profunde ale migrației și să încercăm să abordăm uh, această problemă de la cauză încolo, pentru că problema din Libia vine, primul rând, de acolo. Mulțumesc. Haideți să dăm cuvântul acum uh, deputaților și dau cuvântul domnului Ștetina, în primul rând. Câteva minute, vă rog, două minute fiecare, nu mai mult. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați eh, colegi, vă rog să vă folosiți căștile pentru că vreau să vorbesc în cehă. În primul rând aș dori să mulțumesc domnului Sahir pentru prezentarea sa despre UNHCR și despre toate, pentru toate informațiile pe care ni le-a oferit. Eu sunt raportor din umbră pentru PPE pentru raportul comisiei noastre care este pregătit în momentul de față cu recomandări către Consiliu din partea înaltei reprezentant cu privire la ceea ce trebuie să se întâmple în această țară. Apreciez foarte mult tot ceea ce ați făcut în țara aceasta înainte și am menționat deja toate activitățile Uniunii Europene cu privire, de exemplu, la evacuările uh, de urgență. Am vorbit despre nevoia de a acționa în urgență, de asemenea, și vreau să vă pun două întrebări. S-a menționat că aproximativ 5.000 de oameni sunt în continuare în centre de detenție care sunt controlate de guvern. Vreau să știu dacă aveți vreo idee despre câte persoane sunt deținute în momentul de față în aceste centre care nu sunt controlate de către guvern în momentul de față? Aceasta e prima mea întrebare. A doua întrebare. Ați putea să ne spuneți, vă rog, uh, doamnă, câte din activitățile dumneavoastră din Libia sunt finanțate sau cofinanțate datorită fondurilor europene? Încă o dată, a doua întrebare a noastră este dacă aveți vreo idee de fapt, prima întrebare era dacă aveți vreo idee câte persoane se află acum în centre care nu sunt controlate de către guvern și a doua este partea de fonduri europene din activitățile ONU. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt foarte multe întrebări pe care aș vrea să le pun pe acest subiect. Vreau să mulțumesc foarte mult UNHCR-ului pentru că este aici. M-am întâlnit cu mulți colegi care mi-au spus cât de dificilă este munca pe care o desfășurați dumneavoastră acolo. Vreau să trec direct la întrebări. În primul rând, în legătură cu um, termenii de voluntar pe, um, voluntar pe care îi organizează OIM-ul, vreau să știu dacă uh, persoanele care riscă să fie în situație de refulmă um, duce la faptul că programele de returnare voluntară Uh, să nu poată fi puse pe picior uh, de egalitate cu celelalte măsuri pe care le luați? Există vreo măsură de a preveni uh, returnarea forțată? Vreau să știu de asemenea și ce putem să facem pentru ca să putem îmbunătăți situația, pentru că știm că e vorba de un risc de facto de reful, refulmo și vrem să știm exact de fapt care este situația reală. Un alt punct la care vreau să știu mai multe este ce se întâmplă cu uh, centrele. Deci ce se întâmplă cu persoanele care intră în țară, sunt transferate în centre de detenție. Vreau să știu și care sunt mecanismele pe care le folosiți. M-a interesat să aflu că există un protocol de cooperare, nu știu cum numește comisia așa ceva. Aș fi vrut să știu într-adevăr care este mecanismul și cum ați împărțit sarcinile, ce face fiecare în aceste puncte de intrare. Am mai discutat uh, apoi de centre în Comisia Libe și eu zic că aici vorbim de fapt de uh, închisori și Uniunea Europeană n-ar trebui să financeze închisori. Vreau să știu care este progresul în uh, deschiderea acestor centre, unde este progresul de fapt. Și o altă idee foarte importantă în acest context este raportul cu privire la abuzurile împotriva drepturilor omului de către paza de coastă libiană. Anul trecut, 50 de oameni au murit din cauza încălcărilor drepturilor omului de către paza uh, de coastă. Și vreau să știu dacă și Comisia Europeană a lansat o investigație în legătură cu aceste cazuri și care sunt planurile. Știu că există planuri de a avea un centru de coordonare a salvării uh, pe mare în Libia într-un stat instabil care nu are nicio capacitate de a respecta statul de drept și dumneavoastră vreți să lăsați responsabilitatea pe Libia pentru uh, salvările care se practică în Mediterană. Vreau să știu dacă aveți informații noi aici, pentru că nu mi se pare o idee foarte bună. Cam acestea sunt îngrijorările și întrebările mele. Mulțumesc. Judith Argentini are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc călduros UNHCR-ului și uh, pentru eforturile pe care le fac pentru ca refugiații să iasă din centrele de detenție. Aș dori să înțeleg care sunt statele membre care au cerut acum să se creeze spații pentru acești refugiați care au ajuns, de exemplu, în Niger și care trebuie să plece de acolo pentru că aducerea lor acolo nu a fost o soluție permanentă mi se pare foarte greu de înțeles că o parte din noi nu cere în continuare relocarea și cealaltă parte formează, de fapt, paza de coastă libiană pentru ca să îi oprească pe oameni uh, din a încerca să traverseze Mediterana, pentru că cele două măsuri nu se pupă, nu se bat cap în cap. Dacă nu aducem nimic uh, în domeniul nou, în domeniul relocării, cred că trebuie să ne oprim din uh, eforturile de a uh, opri uh, refugiații fără să salvăm vieți. Atâta timp cât Libia nu este considerată o țară sigură sau uh, există în continuare porturi care nu sunt considerate deloc ca fiind sigure în Libia, e clar că cooperarea cu această țară este exclusă. De ce facem formări cu paza de coastă pentru a salva oameni? Pentru că atunci când salvezi o persoană de pe o barcă sau un vapor cu pavilion european, nu poți să-i aduci pe coasta libiană. Deci noi trebuie să facem o formare cu lib- oamenii care salvează oameni în Libia, dar atâta timp cât nu se pot aduce um, persoanele salvate în Libia, nu putem considera că acolo e un port sigur. Va fi tot timpul foarte periculos să te urci pe un vapor libian. Dacă mergi pe un astfel, o astfel de embarcațiune, știi foarte bine că mergi de fapt în direcția greșită și că s-ar putea să termini în, într-un centru de detenție, s-ar putea să ajungi acolo. Deci, nu cred că oamenii uh, vor să se urce pe un vapor de salvare care este libian, ceea ce duce la situații de violență, probabil pe o astfel de embarcațiune și deci dacă în continuare nu știm ce se întâmplă cu embarcațiunea respectivă după aceea, singura concluzie pe care trebuie să o tragem este că n-ar trebui să cooperăm cu astfel de operațiuni și, în al doilea rând, că suntem foarte ipocriți dacă nu clarificăm relocarea din Niger. Mulțumesc! Doamna Valero. Thank you very much. I... Mulțumesc. Am citit uh, strategia dumneavoastră de reducere a riscului și văd că dumneavoastră de la Comisariatul ONU ați vorbit despre rolul ONG-urilor și despre rolul ambarcațiunilor uh, în operațiunile de salvare. În această vineri, vinerea trecută, m-am întâlnit cu un ONG care lucrează cu echipe de salvare și mi-au spus că în continuare se poartă discuții despre penalizarea activităților, că sunt acuzați în continuare de a fi un factor de atragere a migranților pentru a pleca din țările lor și de a traversa Marea Mediterană. S-a discutat foarte mult despre acest subiect acum un an, când șeful Frontex a luat cuvântul pentru a-și spune părerea în direcția aceasta, Aș vrea să știu însă care e situația acum. Chiar este atât de sumbră precum am auzit? Ce se întâmplă în momentul de față? în legătură cu uh, operațiunile de căutare și de salvare. Mulțumesc și acum o ultimă întrebare pe care pot să o accept. Îmi pare foarte rău că trebuie să vă sancționez așa, dar nu prea mai avem timp și avem uh, doamna comis- pe doamna comisar care așteaptă, din păcate, spune președintele, corectându-se și spunând că nu este din păcate, din păcate este o oră, o oră foarte târzie. Deci uh, nu prea mai avem timp. Birgit Zipel are cuvântul în final, pentru că vrem să ascultăm și răspunsurile. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, voi vorbi cât se poate de pe scurt. N-am niciun dubiu că acele persoane care pe care noi vrem să le spun, numim guvernul libian, încearcă să facă tot ce pot dar dacă ne uităm la situația dezastroasă atât pentru refugiați și migranți, dar și pentru cetățenii Libiei ca atare, eu nu știu cum o să reușească să organizeze lucrurile și dacă vorbim despre paza de coastă libiană, e clar că ei nu sunt bine echipați și nu sunt bine formați. Prima întrebare pe care o pun eu este, unde sunt statele membre pentru a-i susține cu adevărat? Și doi, înțeleg că migranții care ies din aceste tabere din Libia nu vor să se întoarcă la paze de coastă libiană pentru a fi readuși eventual în aceste tabere, în aceste centre. Soluția poate să fie eventual să-i luăm pe refugiați, pe migranți sau solicitați de azil din Libia, însă scoaterea lor din Libia și dacă am înțeles eu cifrele bine, sunt aproximativ 500.000 de oameni în această situație și între ghilimele numai 40.000 ar fi gata să solicite azil pentru că sunt în uh, nevoie de protecție internațională. Eu personal, mie mi-e jenă, mi-e rușine că nu facem nimic pentru oamenii aceștia. Suntem un continent de peste 500 de milioane de cetățeni. 400 de mii de oameni n-ar trebui să fie, 40 de mii de oameni n-ar trebui să fie o problemă. Nu cred că e atât de greu de văzut. Eu încerc să găsesc alte soluții, dar aș vrea să aud mai multe din partea UNHCR-ului, și din partea Comisiei, din partea SAE-ului, despre ceea ce se întâmplă cu adevărat și ceea ce poate să ajute până la urmă în această situație și pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumesc! Unele răspunsuri uh, libe sunt bazate pe o delegație care a fost uh, la fața locului, dar sigur că UNHCR-ul are și el informații. Noi ne-am întâlnit cu paza de coastă. Aș vrea să vă rog să răspundeți uh, pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Um, aș dori să înțeleg uh, din ceea ce ne-a spus în altul comisariat pentru refugiați și ceea ce ne-a spus domnul Modu, având în vedere că există un fel de um, diferență între ceea ce ne spune în altul comisariat, ne spune că e nevoie de mai multe locuri pentru uh, ieșirea din Niger și pe de altă parte domnul Modu ne spune că trebuie să se accelereze procesul pentru uh, de, de închiderea centrelor. Cum putem ajuta noi pentru a evita această neconcordanță? Cum vă putem ajuta în coordonare? Dacă cineva la înaltul comisariat sau la comisie consideră că există un uh, motiv pentru care vin mai mulți tunisieni acum, pentru că am reușit ca din, oamenii de anumite naționalități să nu mai traverseze Mediterana. Există un motiv concret? Aveți o explicație? Mulțumesc! Mulțumim, Aiala. Sigur că am fi putut să aprofunzim și mai mult dezbaterea, dar haideți să primim un răspuns telegrafic uh, din partea colegilor, în primul rând uh, din partea reprezentanței UNHCR uh, mai ales la întrebările la obiect, dacă se poate, și sper că ați constatat sprijinul pe care vi-l acordăm. Mulțumesc! O să încerc să răspund întrebările care ne-au fost adresate, uh, întrebărilor care ne-au fost adresate direct. În ce privește cele 5.000 de persoane care se află în închisori și câte persoane uh, se află în centre care nu sunt sub controlul guvernului. E un răspuns pe care noi nu-l avem, din păcate. Nu vă putem da un răspuns. Pentru că aceste centre Uh, care nu sunt controlate de autorități, uh, nu ne permit accesul, nu avem uh, acces la ele. Singura realitate cu care ne, ne-am confruntat a fost cu ocazia urgente din Strabrata. Ne-am dat seama că au existat 11.000 de persoane, refugiați și migranți, care se aflau în aceste centre ilegale de detenție când a apărut această problemă. Dar UNHCR și uh, Organizația Internațională a Muncii are acces la uh, centrele oficiale, nu la cele neoficiale care se află acolo. Deci nu vă pot da un răspuns, dar știm că există astfel de centre, nu știm câte sunt, uh, unde se află ele, nici asta nu vă pot spune. Dar când vom primi informațiile, uh, o vom trimite imediat și guvernului pentru a, ca noi să ne putem deplasa acolo să verificăm dacă informațiile sunt corecte. În ce privește activitățile finanțate de către Uniunea Europeană, Uniunea Europeană finanțează aproximativ uh, toate activitățile și intervențiile pe care UNHCR uh, le are în Libia. Că e vorba de uh, mecanismul de evacuare, că vorbim despre uh, uh, sistem, deci de, de personal, de uh, toate tipurile de intervenții, de corturi și așa mai departe. Dar avem cam 13 milioane de euro din Fondul Fiduciar European pentru Africa, uh, doar pentru linia, Libia, și apoi sperăm că vom primi 5-6 milioane de uh, euro fonduri suplimentare pe care sperăm să le primim uh, de la ECO, de la Oficiul Umanitar și de la Fondul Fiduciar. De asemenea, trebuie să mai subliniem și că pentru acest centru de tranziție de urgență care a fost aprobat de către autoritățile din Libia. Centrul urmează să fie renovat prin finanțarea pe care am primit-o de la Uniunea Europeană. Referitor la uh, limitele legate de naționalități și accesul în ce privește refulmă. De obicei, știți că atunci când UN uh, HCR a fost uh, solicitat să intervină și mai ales situația din Somalia din anii 90, dar trebuie să înțelegem că societatea libiană și mentalitatea libiană nu e foarte deschisă, mai ales în ce privește conceptul de azil. Pentru ei, refugiații uh, au de-a face întotdeauna cu integrarea locală e o atitudine um, care este uh, respinsă de către guvernul libian și de aceea am primit uh, acces la anumite naționalități cu care am cooperat uh, de obicei și pe care le-am relocat. V-am dat această listă de naționalități, naționalitățile arabe, care se bazează pe principiul frățiilor, deci uh, irachienii, palestinienii, sirienii sunt bineveniți în aceste țări Uh, iar în ce privește naționalitățile din Africa, ideea era că UNHCR-ul va găsi o soluție de relocare a lor în afara țării. Și de aceea cred că e nevoie să cooperăm, mai ales uh, la nivel de comunitate internațională, să uh, cerem accesul pentru toate celelalte naționalități. În ce privește uh, uh, ce se întâmplă cu persoanele care sunt debarcate. Așa cum am spus, avem uh, acces la 12 puncte de debarcare, unele dintre ele coordonate împreună cu Organizația Internațională pentru Migrație. Persoanele respective merg în centrele de detenție, acolo mergem noi, facem înregistrarea, Uh, obținem uh, bazele, uh, datele de bază și apoi evaluăm vulnerabilitatea. Deci ori milităm pe lângă guvern ca persoanele respective să fie eliberate și apoi să fie trimise la centrele de comunități care sunt coordonate de UNHCR, dar dacă guvernul hotărăște să evacueze persoanele respective, atunci ele sunt identificate și după aceea ele sunt puse pe lista pentru evacuare, pentru mecanismul de evacuare. Vă mai pot răspunde la o ultimă întrebare, știu că aveți probleme cu timpul. Care sunt statele membre care uh, s-au angajat să primească persoane din Niger? Franța și-a declarat disponibilitatea, uh, a participat la două, trei emisiuni de intervievare, apoi și Elveția și alte țări care și-au oferit disponibilitatea, precum Italia, Norvegia, Suedia și Malta și alte țări europene. Dar problema e că dacă, deci după ce vor fi uh, organizate interviurile și verificările de uh, securitate, uh, avem, e, e vorba de proceduri foarte îndelungate și de aceea nu avem decât 25 de persoane care au ajuns din Niger în Franța. Sper că am răspuns la întrebările adresate UNHCR. Mulțumesc, îmi, dau, îmi cer scuze, doamne comisar Jurova, ne-am depășit timpul, e un subiect extrem de important, e foarte delicat. Uh, au fost puse întrebări uh, uh, din partea colegilor noștri. Aș dori să îi întreg, întreb pe reprezentanții de la Comisie și de la Serviciul de Externe. Știu că trebuie să vă dau doar foarte puțin timp la dispoziție pentru chestiuni foarte delicate, dar sunt convins că ați mai făcut asta înainte. Deci dacă doriți să răspundeți punctual la câteva dintre întrebările adresate de colegi, foarte pe scurt. Da, mulțumesc. În ce privește datele generale, nu vă pot da uh, date concrete, dar uh, Organizația Internațională a Migrației au publicat uh, luna trecută un raport conform căruia cam 750.000 de migranți se află în prezent în Libia. E o creștere față de valorile dinainte, nu pentru că ar exista un uh, motiv real, ci pentru că și-au uh, schimbat metodologia de uh, calcul. Dar nu toate aceste persoane chiar doresc să ajungă în Europeană. Multe dintre ele uh, uh, își doresc să lucreze în Libia și uh, sunt dispuse să rămână acolo în condiții destul de dificile. În ce privește angajamentul, în ce privește relocările, ca să clarificăm situația din Uniunea Europeană, avem în total 40.000 de cereri. E vorba de rutele, deci pe Marea Mediterană din Est și din Centru Există 40 de naționalități pentru uh, aceste cereri. Există cam 70.000 de cereri pentru statele membre, dintre care 3425 care pot să sprijine ce face UNHCR uh, în ce privește uh, mecanismul de relocare, deci din Suedia, Italia, Franța, dar există și alte angajamente care, uh, nu, în care criteriul geografic nu contează, deci 1300. Deci sunt încrezător că răspunsurile europene pot să se potrivească cu cererile de la UNHCR din Niger. Uh, ce putem face astăzi? Uh, în prezent, în momentul de față, are loc o reuniune a UNHCR, grupului de lucru pentru uh, relocări, deci are loc această întâlnire la Paris, este condusă de către Franța. Încercăm să vedem ce putem face împreună cu UNHCR-ul, dar și din partea statelor membre, pentru a urgenta acest proces de relocare din Niger și pentru ca aceste relocări să fie de succes. Și domnul comisar Avramopoulos, uh, împreună cu ministrii de interne, va merge în Iami, cred că în 16 martie, dacă nu mă înșel. Deci uh, tot în acest proces de angajament. Mă bucur Uh, că colega de la UNHCR a făcut o clarificare cu privire la finanțarea. Cred că este foarte important să subliniem că Uniunea Europeană încearcă să aibă o abordare generală, holistică. Vă mai pot da un exemplu. Săptămâna trecută am adoptat o propunere conform căreia 150 de milioane de euro uh, din fondul fiduciar vor fi alocate protecției refugiaților și migranților. UNHCR și uh, Organizația Internațională pentru Migrație vor uh, beneficia de această finanțare. În ce privește paza de coastă, unul dintre uh, motivul pentru care cred că această pază de coastă din Libia trebuie să fie uh, formată e că foarte multe accidente intervin în apele teritoriale, teritoriale uh, libiene. Până acum nu am avut uh, pază de coastă uh, care să poată să ducă operațiuni de salvare. În urmă cu un an și jumătate nu aveau nici măcar vase. Împreună cu Italia am uh, trimis o parte din vase. Cam 251 din uh, gardele de frontieră au fost uh, formate și am uh, lansat și un mecanism foarte uh, puternic de veto pentru ca persoanele dubioase, să zicem, să nu poată beneficia de formare. Co uh, colegii de la uh, Serviciul de Acțiune Externă se ocupă de acest uh, mecanism la fața locului, dar în orice caz nu e nicio îndoială. Astfel salvăm vieți nevinovate și oamenii chiar sunt salvați de pe aceste uh, embarcațiuni uh, fragile pe care și-ar fi pierdut viața, e foarte clar. Într-adevăr, este o provocare, e o situație dificilă, dar e la fel și cu uh, închisorile. Sigur că noi nu vrem să sprijinim aceste închisori, dar prin finanțarea noastră limitată, Organizația pentru Migrație a intrat acolo pentru a se asigura că persoanele beneficiază de servicii de sănătate, de medicamente, de hrană, de apă. Ideea este, avem aceste programe sau nu le avem deloc? Sigur că e o dilemă, dar încă o dată încercăm să salvăm vieți omenești. Ideea E clar că aceste centre ar trebui până la urmă să fie închise și să fie uh, de, uh, transformate în centre de recepție mai deschise. Obiectivul nostru e ca Uh, oamenii să nu considere că e nevoie să-și riște viața pentru a traversa Mediterana. Avem această ofertă de relocare și avem programul de uh, voluntar de întoarcere în țările lor, care funcționează foarte bine. Sper că am răspuns la toate întrebările importante. Mulțumesc! E greu, pentru că așteaptă și doamna comisar, au venit colegii pentru dezbaterea cu doamna comisar. Aș dori ca Serviciul de Acțiune Externă să primească și el cuvântul totuși pentru două minute. Domnule Piche, vă rog frumos. Însă nu mai mult de două minute, pentru că timpul ne presează enorm. Da, înțeleg. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește finanțarea pentru centrele de detenție, într-adevăr, aș dori să uh, Uh, confirm cele spuse de antevorbitorul meu, Uniunea Europeană nu finanțează uh, funcționarea acestor închisori, centre de detenție. În altul reprezentant a fost foarte clar, ea dorește ca aceste uh, centre de detenție să fie închise și sprijinul pe care îl acordăm în Libia se face prin organizațiile internaționale pentru a ușura situația celor care se află în aceste centre de detenție. Deci nu finanțăm centrele ca atare. O altă întrebare care ne-a vizat dacă uh, anchetăm uh, încălcările drepturilor omului, da, um, interpelăm autoritățile și le cerem să efectueze anchete când considerăm că avem de-a face cu situații în care drepturile omului sunt uh, încălcate. În altul reprezentant a scris uh, unor membri ai Parlamentului European în legătură cu un caz, un incident privind uh, un vas uh, Uh, al unui ONG din 2017. Sper că ați primit răspunsul. În orice caz, astfel procedăm în astfel de situații. Și, în fine, dacă statele membre ne sprijină, da, ne sprijină chiar mult. Și vă pot da și câteva exemple. Operațiunea uh, Sofia EUNAFOR în uh, Marea Mediterană, nouă state membre au trimis active la această uh, misiune, atât active cât și personal apoi uh, misiunea de asistență a uh, păzii a, a, a coastelor, a um, fortelor de coastă, se face sub administrarea statelor membre și trebuie să menționez și situația Italiei, care a fost extrem de activă și ne-a uh, sprijinit foarte mult în ce privește gestiunea migrației ilegale. Mulțumim! Da, într-adevăr, E clar că după ce ați dat răspunsurile, se pare că vor apărea și noi întrebări. Doriți neapărat să puneți o întrebare, vă rog, nu mai mult de 30 de secunde, după aceea încheiem. Domnule președinte, nu există niciun fel de relocare europeană deocamdată. UNHCR-ul ne-a dat o listă a statelor membre care s-au angajat. După aceea, Comisia Europeană ne-a dat un răspuns conform căruia 46.000 de cereri există 3425 de cazuri din Niger, dar Uniunea Europeană sau Comisia Europeană nu relocă, nu relocă nicio persoană deocamdată. Deci dacă se fac aceste afirmații, atunci trebuie cineva să reacționeze și să spună că e de fapt idealism, pentru că cifrele nu sunt reale. Aș dori dacă Comisia să, se poate să reacționeze. Doamna Jorova mă va ucide, cred, Știu că unele comisii depășesc cu 50 de minute, dar nu e în obiceiul nostru. Noi nu avem niciodată depășiri. Simon, te rog frumos dacă se poate să reacționezi. Uh, cu permisiunea doamnei Jurova o să încerc să răspund. Cred că relocarea are loc, e, e, e finanțată din bugetul european. Cam 26.000 de persoane în ultimii doi ani au făcut obiectul relocării și așa cum a spus și colega de la UNHCR, 300 uh, de persoane au fost uh, relocate uh, în urme ultimile luni din Libia înspre Italia. Avem 10.000 de euro pentru persoana relocată, e finanțare europeană, europeană. Persoanele relocate din Niger înspre Franța au fost și ele finanțate de către Uniunea Europeană. Doar două persoane au fost relocate într-un centru de urgență din România. Da, în orice caz e vorba de acțiuni finanțate de către fonduri europene și reuniunea de la Paris sperăm să ne permită să relocăm mai multe persoane cât mai repede. Mulțumesc foarte mult, aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei Alea Sender pentru că a a, va prezida această delegație, vom merge în Libia. Aș dori să-i mulțumesc pentru eforturi, mulțumesc domnului Permui în numele Comisiei uh, AFET, avem o abordare holistică, cooperăm foarte strâns. Mulțumesc colegilor de la LIBE pentru această dezbatere și mulțumesc și Comisiei și Serviciului pentru Acțiune Externă. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru această dezbatere cât de fructuoasă posibil. Și încă o dată îmi cer scuze față de doamna Iurova pe care o rog să se instaleze lângă mine. Dragi colegi, ca să economisim uh, timp, o să încep cu introducerea. Deci dacă părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște, dacă vă instalați să faceți la fel în liniște și o să încep cu uh, prezentarea înainte de punctul 3. Uh, Dragi colegi, e vorba de dialogul structurat cu doamna comisar Iurova comisar pentru justiție, uh, consumator și egalitatea de gen, care se instalează și o să vă prezint uh, cum se face. Vă rog uh, mai multă liniște. E vorba de implementarea programului de lucru 2017, prioritățile pentru 2018. Vom da cuvântul doamnei comisar Sunt conversații în sală, ceea ce e în regulă, spune președintele. Avem uh, foarte multe uh, chestiuni uh, foarte multe subiecte pe care va trebui să le discutăm împreună cu doamna uh, Jurova. Ea ne va prezenta prioritățile pentru 2018 uh, și implementarea programului de lucru 2017, după care vom avea o dezbatere, întrebări cu doamna comisar. Deci, încă o dată îmi cer scuze pentru faptul că am început cu întârziere și vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați deputați, mulțumesc pentru ocazia de a continua dialogul cu dumneavoastră. Nu trebuie să vă cere scuze pentru că ați bătut un subiect extrem de important și înțeleg că a trebuit să vă finalizați dezbaterea. Pentru a reveni uh, la subiectul discursului meu. În acest ultim an am constatat că putem să facem multe dacă cooperăm strâns și trebuie să vă mulțumesc pentru excelenta cooperare cu membrii acestei comisii Știți că am avut multe dosare la care am lucrat împreună care vor avea un impact asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni. Mai întâi aș dori să vorbesc despre realizările din 2017 și despre trilogurile actuale. Dacă privim înapoi la realizările anului, din anul trecut, um, Uh, biroul uh, Procuraturii Publice Europene, uh, IPPO, a fost un succes notabil. Am făcut totul pentru ca acest birou să devină operațional cât de repede și să obținem și sprijinul statelor membre care nu participă direct. Mă bucur că țările de jos au hotărât uh, să se alăture aceste inițiative și sper că acest lucru va încuraja și alte state să uh, se alăture. Acum 21 de state membre, cum, uh, dacă luăm la numărătoare și țările de jos, participă și sper că um, acestor se vor alătura și alte state membre. O altă evoluție pozitivă este rezultatul negocierilor revizurii uh, Uh, celei de-a patra directive pentru lupta împotriva spălării de bani. Imboldul dumneavoastră politic a fost decisiv și vă mulțumesc. Contez pe sprijinul dumneavoastră pentru a finaliza dosarele care sunt încă în discuție între colegiuitori, cum ar fi ordinul de înghețare și confiscare a activelor sau revizuirea regulamentului 45 2000. 1 privind protecția persoanelor. În ceea ce privește procesarea datelor personale de instituțiile și organismele Uniunii Europene și regulamentul Eurojust. Mă voi implica personal în finalizarea acestor dosare și mâine vor participa la primul trilog. Vă voi prezenta acum situația actuală legată de Regulamentul uh, General pentru Protecția Datelor. Pe 25 mai, 25 mai va fi o dată importantă. E vorba de intrarea mm, în vigoare a punerii în aplicare a Regulamentului General privind protecția datelor. Constatăm progresele făcute pentru aplicare eficientă a regulamentului și, de asemenea, um, constatăm ce mai este de făcut de statele membre, uh, autoritățile pentru protecția datelor și actorii interesați, care trebuie să fie cu toții gata pe 25 mai. Comisia cooperează cu toate părțile vizate pentru a asigura o aplicare eficientă a regulilor. Astfel nu se vor uh, aplica regulile în 28 de feluri diferite și trebuie să ne asigurăm că aceeași lege se aplică pe întregul continent. Am uh, prevăzut informații pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru persoanele individuale pentru a permite o înțelegere noilor reguli pentru o bună aplicare a lor de la 25 mai 2018 încolo. Vor urma campanii de conștientizare rândul cetățenilor ca să-și cunoască drepturile și uh, să, și le, sau să ceară aplicarea lor și uh, considerăm că implicarea Parlamentului European este importantă pentru a, a uh, disemina informația în statele membre. Regulamentul general privind protecția datelor devine un model în întreaga lume. Multe țări încearcă um, să copieze regulamentul nostru și multe țări doresc să obțină o decizie de adecvare și avem discuții cu Japonia și Corea în momentul de față și acestea sunt prioritare pentru noi. În ceea ce privește Japonia, am căzut de acord în legătură cu o foaie de drum pentru a discuta divergențele între diferențele între sistemele noastre juridice, cum ar fi, și să includem reguli suplimentare um, și discuțiile actuale cu partea japoneză se referă la conținutul și detaliile tehnice ale soluției. Obiectivul nostru este să adoptăm un proiect de decizie în următoarele luni, care apoi Uh, va fi urmat de procedura obișnuită de adecvare. Parlamentul va fi, înțeles, bineînțeles, informat, inclusiv prin sesiuni tehnice de informare. În relația cu Corea, intensificăm dialogul bilateral tehnic pentru adecvare, dar evaluarea legislației coreene este încă în curs. În funcție de progresele, progresele făcute, am dorit să finalizăm și aceste discuții anul acesta. Ca și Japonia, Corea este un partener strategic și un exemplu pentru întreaga regiune când vine vorba de protecția datelor. Cu pachetul nostru pentru protecția datelor, încercăm să adaptăm regulile la evoluțiile tehnologice. Trebuie să o facem și în domeniul dreptului penal și de aceea Comisia va adopta curând o propunere privind accesul transfrontalier al dovezilor electronice deci ce în ce mai mult astăzi anchetele implică dovezi uh, electronice într-o formă sau alta, fie că e vorba de cazuri de terorism, fie că e vorba de pornografie infantilă, de crime, de trafic de ființe umane sau de răpiri de persoane. Multe dintre acestea necesită un acces imediat la uh, dovezi uh, și cadrul actual nu permite acest acces rapid. Anumite state membre au acționat pentru a rezolva problema singure, dar avem nevoie de o abordare solidă la nivel european care să permite autorităților judiciare să ceară dovezi de la furnizori de servicii din alte stat membru, ținând cont de principiul proporționalității și asigurând, bineînțeles, Um, respectarea anumitor condiții. Se vor aplica regulile de protecție a datelor și cele legate de respectarea drepturilor fundamentale. Um, vom discuta împreună propunerea după ce Comisia o va, adapta, o va adopta și v-aș cere sprijinul pentru ca acest, uh, și acest text să fie adoptat rapid uh, pentru a se ajunge la un acord înainte de alegerile europene. În paralel, serviciile mele și cu mine um, urmărim evoluțiile din Statele Unite, mai ales în ceea ce privește procesul de lege Uh, care se referă la folosirea datelor uh, în străinătate și cazul Microsoft. Peste două săptămâni voi merge în Statele Unite și voi discuta cu guvernul american, cu industria și societatea civilă despre aceste noi proiecte de, de lege. Și voi discuta cu dumneavoastră în calitate de partener pentru a găsi soluții acceptabile poate pentru toată lumea care să îmbunătățească accesul la datele electronice, respectând dreptul internațional și anumite considerații ale, ale comunității internaționale. Am intenția să insist că Statele Unite trebuie să-și respecte toate um, angajamentele din cadrul scutului de securitate și uh, concluziile din la prima evaluare anuală. S-au făcut anumite progrese de la această evaluare încoace, dar trebuie să se mai ia măsuri de partea americană și știți foarte bine care sunt acestea tonul meu uh, cu partenerii americani va fi de data aceasta extrem de ferm. Trec acum la o altă inițiativă nouă a Comisiei, care a fost deja prezentată. Aș vrea să vă atrag atenție asupra prevederii privind conținutul ilegal, publicată săptămâna trecută. Recomandarea abordează global toate tipurile de conținut ilegal, recunoscând în același timp elementele lor specifice și identificăm soluții diferite acolo unde e nevoie propune o serie de uh, condiții care să permită creșterea transparențelor, transparenței în rândul cetățenilor în legătură cu modul în care companiile hotărăsc ce conținut este ilegal și posibilitatea uh, de uh, a depune o plângere dacă, după părerea lor, conținutul a fost legal. Astfel, recomandarea este una echilibrată între nevoia de a lua măsuri eficiente împotriva conținutului ilegale și uh, uh, a controla conținutul uh, legat de terorism și respectarea libertății online pe de altă parte. Textul reflectă faptul că <coughs> măsurile de autoreglementare s-au dovedit utile, așa cum arată rezultatul codului de conduită privind discursul din ură uh, cu uh, participarea companiilor IT. Doresc să spun câteva cuvinte și despre statul de drept și uh, care este un subiect esențial în activitatea acestei comisii. Știu că v-ați discutat aceste lucruri în mod aprofundit și, eh, aprofundat și cu domnul vicepreședinte Timerman săptămâna viitoare. În programul său pentru 2018, Comisia a inclus o nouă inițiativă pentru a consolida aplicarea statului de drept în Uniunea Europeană. Anunțarea acestei inițiative reflectă eforturile noastre comune pentru a consolida aplicarea statului de drept și pentru a promova valorile noastre comune europene în toate statele membre. Această propunere este prevăzută pentru toamnă și vom trage concluzii din experiențele ultimilor ani. Va ține cont și de activitatea Parlamentului European, inclusiv de rezoluția adoptată pe 25 octombrie 2016, Uh, care va contribui la reflexie. Comisia se gândește și la posibilitatea pregătirii cu președinția austriacă privind sistemele de justiție care avea loc în al patrulea trimestru din 2018. În încheierea intervenției mele aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu nevoia urgentă de a a acorda o atenție deosebită situației minorităților în Uniunea Europeană nu există o competență generală a UE privind uh, drepturile persoanelor cu, uh, din, din minorități, uh, Comisia verifică dacă statele membre aplică toate actele juridice existente, cum ar fi Directiva pentru Egalitate și decizia cadru pentru lupta împotriva rasismului și a xenofobiei. Ajutăm statele membre uh, să ne asigurăm de o punere în aplicare completă și corectă. Un exemplu a acțiunii Comisiei este procedura de neîncălcare a obligațiilor împotriva mai multor state membre în legătură cu discriminarea copiilor romi în sistemele de învățământ. În această toamnă vom prezenta o evaluare a cadrului european pentru strategiile naționale pentru integrarea romilor. Această evaluare își va, uh, va permite evaluarea punerii în aplicări a realizărilor și a provocărilor și uh, va participa la reflexia privind direcția acțiunii Uniunii Europene după, după 2020. Vom continua și um, să facem eforturi pentru egalitatea persoanelor LGBTI și pe lista acțiunilor pentru aceste grupuri publicate acum câteva zile arată că majoritatea acțiunilor din 2015 au fost puse în aplicare cu succes. Dar datele disponibile, din păcate, arată că discriminarea în funcție de orientarea sexuală sau identitatea Uh, sexuală este încă destul de comună. De aceea mă bucur că recent am oferit granturi pentru 17 noi proiecte în cadrul uh, programului pentru drepturi, egalitate și cetățenie pentru a promova egalitatea, sprijinind organizațiile societății civile și activiștii uh, de pe teren care au cea mai mare nevoie de această finanțare. Voi asculta acum cu atenție punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu acest subiect și alte subiecte pe care doriți să le abordați și vă mulțumesc încă o dată pentru uh, tot ceea ce faceți și pentru uh, cooperarea noastră strânsă și um, foarte bună în domeniul justiției și libertăților civile. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi foarte mult pentru ceea ce faceți, spune domnul președinte. Înainte de a da cuvântul coordonatorilor, aș dori să menționez un lucru, dacă nu va fi menționată de colegi, în legătură cu um, consultarea dovezilor. Veți asculta preocupările noastre. Prima este legată de întârziere. Dacă există o întârziere, de ce? Știu că există o problemă legată cu baza juridică. Va fi articolul 82, cooperarea în domeniul judiciar. Există preocupări mari. Ce se va întâmpla cu uh, acest uh, dosar? Va fi în cadrul uh, pieței interne, articolul 114? Aceasta este principala preocupare pe care a exprimat-o și colegii. Ne puteți da mai multe informații? Uh, și ne puteți spune când va fi disponibilă propunerea, ne puteți răspunde la asta imediat și acum dau cuvântul coordonatorilor și mai întâi doamnei Metzola. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezenta dumneavoastră aici astăzi. Mulțumesc pentru activitatea noastră remarcabilă. Știm că sunt foarte multe subiecte pe care trebuie să le rezolvăm în ceea ce privește justiția și afacerile interne, dar este un moment esențial și în acest moment esențial considerăm că nu există nimic mai urgent și mai dorit decât să ne asigurăm că democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt respectate în toate statele membre ale Uniunii. Și când în octombrie, doamnă comisar, dumneavoastră ați vorbit în Finlanda, cred că ați subliniat că este momentul potrivit să facem ceva pentru a spori mecanismele statului de drept. Ați avut dreptate, pentru că de atunci situația a devenit și mai critică. În Malta și în Slovacia avem jurnaliști anticorupție care sunt omorâți ceea ce uh, nu, uh, au, nu, a fost vorba, nu a fost vorba de omoruri pur și simplu întâmplate a, așa, ci a fost uh, vorba de un omor țintit împotriva persoanelor care investigează uh, orice formă de deviere. Cred că lucrurile au de- s-au deteriorat așa de rău încât o reformă a legislației uh, este uh, pe uh, hârtie corectă, implementarea este atât de proastă sau de, deloc existentă, încât, de fapt, lucrurile arată foarte bine pe hârtie, dar în practică sunt exact pe dos. Și uh, mie mi se pare că uh, aici avem de-a face cu o nouă situație în Europa, o situație pe care trebuie să o abordăm și la care trebuie să răspundem. Nu e vorba numai de un stat membru individual. E mai clar ca niciodată că avem nevoie acum de o un mecanism de stat de drept care să fie independent și uh, un mecanism de evaluare care să pună fiecare stat membru la, uh, sub lupă pentru ca să poată într-adevăr să identifice ceea ce deviază. Însă mesajul meu cel mai important este haideți să lăsăm uh, la o parte politica din protejarea libertăților fundamentale ale cetățenilor. Întrebarea este, Comisia este gata să implementeze un astfel de mecanism care a fost cerut de peste un an de către uh, Parlamentul European. Puteți să-l implementați până la sfârșitul anului? Mulțumesc, spune președintele. A avut loc și o delegație libe care uh, este o reacție foarte bună, cred eu, a comisiei noastre la situația actuală. Doamna Sipel, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc doamnei comisar Iurova pentru că a abordat atât de multe întrebări foarte importante care țin de portofoliul dumneai ei să vedem câte puncte putem noi să abordăm acum. Eu aș vrea să mă concentrez pe 4-5 puncte și uh, vreau să începem în primul rând cu statul de drept. Cred că timp de ani de zile am auzit cereri din partea Parlamentului European în acest sens și, din păcate, nu am primit niciodată un răspuns clar despre cum putem să îmbunătățim situația. Roberta Mezzola a menționat uh, Marta și Slovacia, dar uh, pentru ca să o spunem sincer, eu cred că pe termen lung evoluțiile din Polonia sunt la fel de îngrijorătoare și nu cred că momentan Consiliul a răspuns pe măsură la procedura articolului 7, care ar trebui să fie o procedură obișnuită între prieteni pentru a se avertiza că lucrurile nu merg bine. Ba chiar mai rău, avem, uh, avem situația din Ungaria e chiar mai uh, sumbră, unde nu am reușit nici măcar să uh, punem degetul pe problemele pe care le avem în ceea ce privește corupția și folosirea fondurilor europene. Eu cred că în îmbunătățirea situației trebuie să vă întrebăm dacă dumneavoastră credeți că Uniunea Europeană are nevoie de mai multe puteri pentru a obține o reacție rapidă și o reacție bună din partea statelor noastre membre. Și plecând de la acest subiect, aș trece după aceea la un lucru care nu o să vă surprindă, la scutul pentru protejarea vieții private. Foarte mulți actori au criticat că există în continuare foarte multe puncte de îngrijorare. Una din chestiuni este legată de ombudsman, de doamna ombudsman și de grupul de lucru care a lucrat pe subiectul acesta, care a considerat că este încă prematur și că nu poate fi invocată o astfel de cauză în fața unui tribunal. S-a pus uh, un deadline de 25 mai în care, uh, până la care ei au considerat, cei care au, s-au ocupat de acest subiect, că pot să meargă în fața Curții Europene de Justiție. Care este situația? Comisia a făcut ceva pentru a remedia situația și aveți încredere că termenul de 25 mai va fi, uh, va fi respectat pentru a rezolva situația până atunci? Un alt, uh, pro, o altă chestiune este legată de actul FISA în legătură cu uh, scutul pentru uh, protecția sferei private care îmbunătățește și prerogativele instituțiilor care supraveghează cetățenii non-UE. Vreau să știu care este evaluarea dumneavoastră cu privire la reautorizarea uh, care a fost acordată și uh, cu privire la legalitatea acestui scut. Și două întrebări foarte scurte despre PNR. În primul rând, care sunt implicațiile avizului UE Canada pe uh, PNR-ul UE Canada și câți bani a folosit deja Uniunea Europeană pentru ca să pregătească uh, PNR-ul UE? Și o ultimă întrebare cu privire la regulament Uh, aș vrea să știu uh, dacă vedeți și dumneavoastră uh, lacune în implementarea acestei convenții în statele membre și vreau să știu dacă sunteți gata să treceți la sancțiuni imediate împotriva statelor membre care nu au implementat pachetul de legi. Mulțumesc! În legătură cu punctul GDPR, trebuie să punem pe ordinea de zi și uh, întreprinderile mici. Cred că și aici uh, sunt... Uh, lucruri de rezolvat. Am avut o întâlnire a Parlamentului pe subiectul acesta și e un punct care depășește chiar uh, problema punerii în aplicare de către statele membre. Vreau să știu dacă domnul Girec este, dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră de astăzi aici. Suntem foarte bucuroși să vedem uh, comisari care participă la uh, reuniunile noastre care ne permit să avem o discuție directă despre modificările făcute de către comisie. În primul rând am două întrebări. E vorba de poziția comisiei cu privire la democrația directă. La ora actuală există acțiuni pregătitoare în vederea unui referendum în România iar uh, scopul acestui referendum este obținerea unei definiții a familiei care ar trebui să fie inclusă în Constituție. E deja cazul în Polonia, în Ungaria, în Croația. Peste un milion de cetățeni români au făcut această cerere de referendum și există chiar un număr de politicieni care fac presiune asupra guvernului român pentru ca acest referendum asupra familiei să nu se întâmple, să n-aibă loc. Vreau să știu care e părerea Comisiei Europene, nu numai în legătură cu acest caz concret, pentru că poziția Comisiei nu e neapărat pertinentă aici, dar vreau să știu ce părere aveți despre democrația directă, respectarea acesteia și posibilitatea populației de a cere referendumuri și, de asemenea, după aceea trebuie să ne asigurăm și că ele să aibă loc în momentul în care sunt prevăzute. A doua întrebare se referă la drepturile fundamentale și la poziția Comisiei cu privire la părinți. Știți că la articolul 14 din Carta Drepturilor Fundamentale există un drept fundamental pentru a putea uh, oferi o educație copiilor. A existat și referendumul pe acest subiect în Croația, Slovacia, Slovenia. Avem și un text de lege în Lituania. Lituania Doamna comisar a vorbit despre așteptări, așteptări care există și care sunt legate de dispozițiile prevăzute din acest articol, așteptări uh, pe care le au popula are populația LGBTI. Vreau să știu ce părere aveți despre părinți. Vreau să știu dacă educația de la școală va continua să se bazeze pe etica tradițională a familiei. Avem așteptări care au fost exprimate deja de către anumite societăți prin intermediul unor voturi directe, prin intermediul unor referendumuri, iar faptul că a trebuit să organizăm referendumuri înseamnă că anumite persoane nu se simt foarte bine reprezentate în forumurile publice și forurile publice. Doamnă comisar, ați vorbit de drepturile minorităților, dar nu știm ce se întâmplă cu ceilalți. Sofie, din partea ALDE. Mulțumesc. Mă bucur foarte mult că sunt din ce în ce mai multe țări în care se consideră că nu este treaba guvernelor pe cine iubești, cu cine te poți căsători și cu cine ești în cuplu. Nu o să repet uh, întrebările pe care le-au pus și Roberta Mezzola și Birgit Zippel în legătură cu uh, PNR-ul, cu uh, articolul 7, dar și uh, o întrebare pe care am pus-o împreună cu unii colegi prin mail, prin scrisoare către dumneavoastră despre dorința de a avea un centru, centru de control național din partea uh, guvernului american în care uh, să existe o bază de date care să conțină și date despre cetățenii europeni, ceea ce pare să fie totuși contrar oricăror acorduri pe care le avem cu SUA, care oricum în sine deja uh, nu sunt foarte bine uh, justificate legal. Am întârziat puțin, îmi cer foarte uh, ce scuze la dumneavoastră, dar am auzit că dumneavoastră ați vorbit despre SUA, ați spus că ați discutat cu ei, ați fost ferm cu ei, n-am fost destul de ferm, zic eu, în ultimii 15 ani în direcția aceasta. O altă chestiune de care am mai vorbit cu dumneavoastră este uh, centrul de fondul de litigiu pe care Parlamentul l-a trecut în buget și aș vrea să știu care este situația în uh, legătură cu implementarea sa, pentru că am senzația că serviciile dumneavoastră nu sunt foarte bucuroase să aibă un astfel de fond și încearcă să-l slăbească. O altă remarcă, care nu are legătură cu politica Comisiei, dar are legătură cu credibilitatea Comisiei atunci când uh, vorbim despre democrație, despre statul de drept și libertățile fundamentale. Cred că foarte mulți cetățeni europeni sunt foarte dezamăgiți față de numirea uh, din nou, a, numirea noului secretar general al Comisiei care a fost aprobat de către colegiul de comisar. Domnul Selmayr nu are planuri numai pentru sine, ci și pentru serviciul juridic al comisiei și primesc foarte multe mail-uri de la comisii, care, de la cetățeni care îmi spun cum să am încredere în Uniunea Europeană, în proiectul european, când în instituția cea mai puternică acționează în așa fel în numirea um, funcționarilor de vârf. Eu vreau să știu cum putem fi credibili dacă și Comisia, nu numai ca un for uh, politic, dar și uh, administrativ, a aprobat această nominalizare și felul în care a fost făcută această promovare. Mulțumesc! Cornelia Ernst, de la GUE, vă rog. Mulțumesc! Într-adevăr, avem aici un evantai de subiecte pe care ni le-ați oferit, doamne comisar, despre care trebuie să vorbim astăzi constat că atunci când vorbim despre statul de drept, așa cum au făcut-o și colegii dinaintea mea, că Uniunea Europeană are păreri foarte diferite în sânul ei, în timp ce însă există sancțiuni uh, vamale pe care vor să le impună SUA și au creat o situație în același timp care ne duce la marginea unui război economic cu ei. Având în vedere acest context, aș vrea să vă pun o întrebare. Cum se poate negocia ceva până la urmă despre scutul pe uh, datele private? Cum s-a schimbat situația în ultima vreme? Ce se poate face și ce se poate aștepta? Pentru că totuși pesimismul meu nu are limite. Nu vreau să mai uh, pictez o imagine și mai sumbră decât este oricum, dar uh, Totuși avem o situație cât se poate de nemulțumitoare. Acesta e primul punct. Al doilea este pachetul cu privire la protecția datelor. Totul foarte bine și frumos, pe 25 mai trebuie să intre în vigoare și anume toate părțile sale. Chiar și e-privacy, uh, sfera privată în spațiul electronic, dar și regulamentul care se aplică pe spațiul european, adică pe instituțiile europene. Însă ceea ce vedem acum și pot cel puțin uh, să sustrag această informație din uh, dosarul pe care l-am primit ultima dată, este că avem un blocaj total din partea Consiliului care ar vrea să folosească și să dea la o parte protecția datelor pentru ca să-și apere alte interese. Să luăm exemplul Europolului. Ce faceți dumneavoastră în calitate de comisie pentru ca propunerea dumneavoastră ca toate agențiile și toate forurile și organele Uniunii de exemplu și agențiile de aplicare a legii, să intre în cadrul uh, sferei protecției datelor europene, să nu uh, fie considerată la fel de importantă de către Consiliu, care blochează dosare întregi și duce astfel la faptul că aceste dosare nu pot fi puse în aplicare la timp, iar presiunea, desigur, devine din ce în ce mai mare. Mie mi se pare că este o mare problemă de încredere aici între Consiliu și Parlament în acest dosar pentru că se joacă și se trage de timp, se joacă pe cartea timpului și, de fapt, se blochează situația. Dacă ne uităm la armonizarea dreptului uh, pentru protecția uh, datelor, vedem că lucrurile nu stau bine deloc. Ați vorbit de asemenea și de copii uh, romi, de discriminare. E o temă de care am mai discutat de multe ori. Dumneavoastră spus că trebuie să apară în toamnă o, și o verificare a strategiei actuale uh, de integrare, ceea ce e foarte bine, dar întrebarea care se pune e dacă e suficient ce faceți. Aveți de gând să aplicați măsuri mai dure pentru că discriminarea împotriva romilor este o, un scandal uh, absolut. Se continuă această discriminare, de fapt, în toate țările aproape și întrebarea pe care ne o punem e dacă facem pași înapoi doar și nu mai facem niciun pas înainte. Aveți vreun pas concret înainte să ne propuneți care să fie și obligatoriu și nu să țină doar de terenul de joacă al statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc, Judith Sargentini, pentru verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încep prin a mulțumi doamnei comisar pentru proiectul său nou pe uh, LGBTI Comisia susține societatea civilă, susține uh, combaterea instigării la ură și a discursurilor de ură și uh, se vorbește deja despre state, în statele membre despre căsnicia între, despre căsătoria între parteneri homosexuali. Aș vrea să știu uh, cum evoluează aceste propuneri și în mă, acest lucru mă face să mă gândesc și la alte aspecte legate de antidiscriminare și la Parlament și la Comisie. E vorba de directiva de tratament egal, uh, care este o directivă orizontală de care n-a mai auzit nimeni nimic din 2009. Vreau să știu dacă vedeți ceva mișcare înainte la Consiliu sau dacă mai e ceva pe care Comisia și Parlamentul ar putea să le facă împreună. Și altă întrebare pe care vreau să vă pun este O directivă cu privire de asemenea drepturi am negociat-o în 2011, ați oficializat-o în 2012 și în 2015 toate statele membre ar fi trebuit să aibă deja legislația, dar uh, nu este cazul din câte înțeleg și noastră sunteți îngrijorată. Vreau să știu dacă vreți să aplicați proceduri de infringement sau dacă vreți să lansați vreo procedură de sancțiune. Iar din punct de vedere al conținutului, pentru că și Parlamentul face o evaluare acum, vreau să știu dacă aveți un, un uh, inventar al felului în care se asigură statele membre că nu există discriminare între victimele cu sau fără documente, având în vedere um, existența sau nu a unor permise de ședere. Uh, Vreau să știu uh, dacă puteți să ne spuneți ceva despre acesta, pentru că e foarte important să implementăm uh, ceea ce avem ca inițiere de legislație pe acest subiect. Aș vrea să vă mulțumesc pentru complimentele pe care le-ați uh, făcut cu privire la directiva anti-spălarea banilor, pe care Parlamentul a făcut-o să avanseze, mai ales sub președinția estoniană. Într-adevăr, am văzut un progres major. În continuare, însă, avem foarte multe state membre care nu au pus în aplicare Uh, nici a, uh, a patra ediție uh, a acesteia și de acum intrăm într-o fază nouă. E vorba de un element de combatere a crimei organizate și a crimei și a acțiunilor și infracțiunilor penale. Statele membre, incluzând de Olanda, nu au implementat încă toate capitolele cele trecute chiar pe care le încheiasem. Și în final, domnule președinte, acum începe uh, dezbaterea deja de pe, despre cadrul financiar multianual și vreau să știu dacă credeți că vom avea propuneri pe condiționalitate din partea Comisiei în cadrul CFM când e vorba de statul de drept. Sunt foarte multe fonduri europene care merg către uh, mai multe uh, țări și uh, care sunt esențiale în respectarea drepturilor fundamentale și deci eu zic că e momentul să uh, repornim dezbaterea. Vreau să știu dacă putem vedea astfel de propuneri de la dumneavoastră în viitorul apropiat. Mulțumesc! Ana Maria Curațabil, mulțumesc foarte mult și mulțumesc, doamnă comisar, mulțumesc și eu pentru inițiativa și angajamentul de a combate Conținutul ilegal online, într-adevăr, e o inițiativă pe care o salutăm și respectă și raportul Parlamentului European cu privire la abuzul sexual al copiilor și protecția copiilor online. Și sunt uh, sigură că ați uh, participați uh, și ați sprijinit inițiativele Comisiei, mai ales în contextul iniția- um, ziua sigură pentru internet, Safe Internet Day. Sunt uh, Sper că veți exercita presiune și asupra industriei ca să înlăture uh, materialele care conțin uh, abuzuri sexuale asupra copiilor. Salut și angajamentul dumneavoastră cu privire la Convenția de la Istanbul și domnul președinte Tajani săptămâna trecută a uh, lansat uh, uh, un apel la adresa tuturor statelor membre pentru ratificarea acestei convenții. Aș dori să știu cum stăm, uh, mai ales în ce privește uh, Uh, concluziile Consiliului referitoare la aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul. Uh, noi am solicitat să se uh, lanseze negocierile cu statele membre care nu au ratificat convenția, care au rezerve, care se opun. Știm că există o dezbatere la nivel de stat membre. Chiar Bulgaria, președinția bulgară a înghețat ratificarea și aceasta doar datorită noțiunii de gen, a egalității pe bază de gen din și a violenței de gen din Convenție. Și deci vă rog, dacă se poate, să interveniți pe lângă președinția bulgară, să o pună pe ordinea de zi de la Consiliu în timpul președinției uh, bulgare. Aș dori să mă mai refer și la preocupările mele legate de uh, direct, uh, regulamentul cu privire la uh, protecția vieții private pe internet. Sper că împreună cu Consiliul vom ajunge la un nivel ridicat de protecție a datelor personale fără a submina inovarea și uh, că putem aduce certitudine juridică, uh, coerență cu regulamentul general privind uh, protecția datelor, astfel încât să nu punem sub semnul întrebării evoluția pieței unice. Și aș dori să salut anunțul pe care le-ați făcut de a sprijini antidiscriminarea pentru membrii comunității LGBTI. Aș dori să spun că și eu regret uh, faptul că negocierile privind această directivă s-au uh, oprit la Consiliu și aș dori să știu dacă se poate face ceva, dacă putem să avansăm uh, în acest mandat, dacă există vreo speranță. Mulțumesc, Cristin Rivo, acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar, ca și co-raportoare colega mea cu privire la semnarea și ratificarea de către Uniunea Europeană a Convenției de la Istanbul, aș dori să vă pun o întrebare tot pe această temă. Aș dori să ne dați răspunsuri precise, concrete, cu privire la uh, aspectul următor. Ce s-a spus cu ocazia reuniunii grupului de lucru din 26 februarie la Consiliu cu privire la codul de comportament care este foarte important? și pe care aveți sprijinul nostru necondiționat în această bătălie juridică între Consiliu și Comisie uh, în ceea ce privește competențele Uniunii Europene. Știți că și noi am cerut uh, Serviciului Juridic de la Parlament uh, să facă o evaluare și au confirmat că Uniunea Europeană putea să păstreze o competență mai generală decât cea care este contestată în prezent de către o serie de state membre la Consiliu. Cum vedeți lucrurile? și Ana Maria Corața Bild a spus acest lucru, Bulgaria, care nu mai uh, dorește să semneze și să ratifice uh, Convenția de la Istanbul, uh, Totuși, Bulgaria se află la conducerea Consiliului. Credeți că în următoarele șase luni vom face progrese în acest domeniu care este foarte important? Mulțumesc dacă puteți să-mi dați un răspuns la obiect. Mulțumesc, Cecil Kenge. Grație, comisaria. Mulțumesc, doamnă comisar. Săptămâna trecută, Parlamentul European a adoptat raportul privind situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2016. În raport se ia act de faptul că în statele membre fenomenul discriminării e, din păcate, în creștere și constatăm acest lucru în mai multe state membre, mai ales împotriva anumitor categorii de persoane, cum ar fi imigranții, romii, care au fost deja menționați. În ceea ce privește pe imigranți, sunt discriminați mai ales persoanele de origine africană. Acum câteva săptămâni, um, șase persoane de origine africană au fost împușcate. S-a încercat să uh, să facă cât mai multe victime, uh, toate africane. Uh, și a fost și o altă ocazie, s-a tras în mulțime pentru, um, pentru a împușca africani. E nevoie de o strategie în toate statele membre. De la nivel european am cerut și cerem să fie numită, uh, numit un coordonator european pentru lupta împotriva afrofobiei. Um, și ar trebui să se aplice anumite modele cum ar fi uh, cele din lupta împotriva islamofobiei, împotriva grupurilor LGBT și așa mai departe. Aș dori să vă întreb, doamnă comisar, dacă aveți de gând să faceți ceva similar și în ceea ce privește afrofobia. Aș dori să de asemenea să vă întreb dacă veți sprijini solicitarea noastră a unui fond pentru drepturile omului și democrație, având în vedere că spațiul societății civile este din ce în ce mai răstrâns. Mulțumesc! Thank you. Anna Head, please. Anna Head. Mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumesc, doamnă comisar. Hit och, och eh, svarar på våra frågor då och då. Eh, jag hade också en... Eh, mulțumesc, doamnă comisar, că veți răspundeți și la întrebările noastre. Am o întrebare în legătură cu directiva orizontală privind uh, oportunitățile egale. Și aș dori să vorbesc și despre directiva pentru lupta împotriva traficului de ființe umane, care trebuie să aibă și o perspectivă legată de uh, oportunitățile egale. Traficul de ființe umane este un fenomen în creștere în lume și se schimbă și modul în care are loc acest trafic. Comis- Comisia uh, va prezenta o comunicare în legătură cu traficul de ființe umane. Parlamentul nu este de acord cu Comisia în ceea ce privește strategia, având în vedere că situația uh, uh, evoluează, se schimbă, se schimbă, mod, se schimbă modul în care uh, acționează traficanții, veți schimba directiva, veți schimba strategia? Mulțumesc! Finally, I think Mrs. În fine, doamna Uh, iar Roc adărea să cuvântul, uh, dar uh, cred că doamna Mețola o locuiește. Dar, într-adevăr, Lidia e blocată în trafic, dar dorea să punem această întrebare doamnei comisar Teciopui în numele ei. Cum vedeți situația de după 2020 pentru strategia privind romii? Ce a învățat comisia din cadrul actual și cum au arătat progresele cu privire la integrarea romilor? Ce intenționează comisia ce măsuri intenționează să ia și cum intenționați să pregătiți cadrul după 2020, așa cum s-a solicitat în rezoluția adoptată recent uh, la Parlamentul European? Și, în fine, câți bani au fost cheltuiți din 2011 încoace? Care este uh, situația din, uh, cu privire la aderarea Balcanilor de Vest în contextul uh, minorității uh, rome și ce se face în domeniul minorizării? Mulțumesc, dragi colegi, se numește în dialog structura nu-i prea structurat. Birgit, mai e o întrebare, doar ca să fie și mai nestructurat dialogul e, participă de fapt la structură. Îmi pare rău, dar uh, am, uh, întreba, am o întrebare legată, am uitat-o, cu privire la regulamentul general privind protecția datelor. Am avut o dezbatere îndelungată, am făcut și o evaluare tehnică cu privire la chestiunile lingvistice și juridice și acum, la câteva săptămâni înainte să se pună în aplicare cu adevărat, Consiliul începe să uh, facă așa un fel de corigendum N-am mai auzit de o astfel de procedură înainte și aș dori să știu ce știe Comisia despre ea și care este poziția dumneavoastră, având în vedere strategia Consiliului. Da, corigendum se numește, Consiliu. Da, da, clar, da, spune președintele. Um, ok, sunt atât de multe probleme acolo. În fine, știu că ați primit uh, un milion de întrebări, mai multe decât uh, de obicei, dar în orice caz uh, acesta este portofoliul dumneavoastră foarte vast, deci vă rog să faceți ce puteți. Mulțumesc! Întotdeauna spunem că data viitoare ne vom axa uh, doar pe câteva domenii ca să acoperim cât mai bună situația, dar o să încerc să răspund la toate întrebările. În primul rând, a spus o întrebare legată de dovezi, uh, legată de temeiul juridic. În legătură cu calendarul, vom adopta propunerea în aprilie, în 17 aprilie, dacă nu mă înșel. Uh, adoptarea s-a mânat de mai multe ori uh, datorită complexității și aspectelor controversate și delicate pe care uh, a trebuit să le abordăm și să le soluționăm. Ați spus o întrebare legată de temeiul juridic. Ne gândim la articolul 82, cooperare juridică în domeniul, uh, uh, deci în domeniul penal. Apoi, în ce privește dovezile, trebuie să avem o abordare echilibrată. E, pe de o parte, nevoia de a avea un instrument paneuropean care să permită autorităților uh, să colecteze aceste dovezi pe internet uh, într-un teritoriu pe care nu-l pot acoperi acum, transfrontalier, și apoi, sigur că avem o sferă de aplicare clar definită. Am spus înainte că aceste doveze, uh, dovezi, aceste probe electronice trebuie să respecte cerința proporționalității. Deci încă discutăm sfera de aplicare și Uh, situațiile în care se va folosi acest uh, nou instrument uh, numit Ordinul European de Producție. Apoi, trebuie să ne mai gândim, să mai chipzuim și să venim cu o soluție echilibrată, aceste măsuri de siguranță pentru situațiile în care companiile internet vor trebui Uh, să pună, uh, să pună date la dispoziția autorităților de respectare a legii uh, și când vor exista dubii. Deci va trebui să încercăm să anticipăm cum se va pune în practică. Apoi, cum putem să găsim o soluție optimă în legătură cu ce se va întâmpla Uh, dincolo de hotarele europene și am menționat, uh, cred că în discursul uh, de la început, am spus că voi discuta cu omologii americani și în legătură cu acest sistem al reciprocității, cum putem obține soluția optimă. Pentru că în conformitate cu acordul actual, foarte multe date dinspre Europa pot merge înspre SUA și trebuie să ne asigurăm că autoritățile de respectare a legii vor primi și ele informații utile. Mai sunt întrebări la care încercăm să răspundem în mod echilibrat, astfel încât sau știți că uh, trebuie să ne asigurăm că, uh, într-adevăr, pe de o parte uh, sunt cerințele legate de aplicarea legii, dar pe de altă parte și protecția dreptii private și a datelor personale. În ce privește reacția firmelor IT, pentru că e clar că judecătorii și Uh, procurorii doresc să aibă acces la datele acestor uh, companii, dar ele ne cer uh, reguli mai clare, mai multă certitudine juridică, care să le ofere o imagine de ansamblu mai clară în legătură cu felul în care trebuie să se comporte în anumite situații. Când autoritatea de respectare a legii le cere să le pună la dispoziție aceste dovezi electronice. Vom încerca să finalizăm propunerea Sigur că am notat uh, preocupările dumneavoastră, uh, mai ales în ce privește uh, drepturile fundamentale, dar și controlele viitoare pe care va trebui să le facem, pentru că, așa cum am spus, e un text legislativ foarte important și foarte necesar, care ține de justiția penală, dar există totuși încă întrebări deschise la care va trebui să găsim răspuns. Și sper să procedăm corect. Am discutat de faptul că trebuie să avem uh, reguli în timpul, uh, din timpul președinției uh, olandeze din 2016 de a ajunge la un set de reguli. Și, și ministrii vă spun că sunt destul de nerăbdători. Deci, după toate aceste negocieri aprice și toată munca juridică, pe partea juridică, trebuie să ajungem la o concluzie până la urmă. O întrebare relativ conexă, întrucât va apropiată, legată de PNR, întrebarea doamnei uh, Sipel și implicarea, implicația hotărârii Curții de Justiție în ce privește țările terțe. E clar că Comisia va trebui să rede, să-și redefinească abordarea globală înspre, în ceea ce privește acordurile privind datele personale, înainte de a relua negocierile. Acum vorbim despre Mexic sau înainte să lanseze o negociere cu alte țări terțe. Sunt sigură că știu că, că, că Japonia încearcă să negocieze cu UE pe acest uh, uh raport, pe acest dosar privind datele personale în perspectiva Jocurilor Olimpice, deci e un subiect fierbinte, să spunem. Vom continua partenerilor internaționali Uh, pentru transferul de date personale înspre țările terțe, conform uh, avizului curții, și vom uh, pune accentul și pe faptul că e nevoie de a îmbunătăți securitatea și siguranța cetățenilor noștri, dar care să meargă mână în mână cu un nivel satisfăcător de protecție a datelor personale. Deci, eu cred că e limpede că vor fi implicații și asupra altor, altor acorduri. Avizul curții se referă în mod specific la acordul PNR cu Canada, ceea ce nu uh, împiedică statele membre să pună în aplicare directiva PNR până în uh, mai uh, 2018. E o prevedere tehnică de natură juridică, dar cred că e bine să puneți aceleași întrebări și colegilor care se ocupă de uh, domeniul afacerilor interne, pentru că e de competența lor. Iată ce aveam de spus în legătură cu întrebarea legată de PNR. În ce privește scutul de securitate, uh, protecția vieții private. Am spus că voi fi de această dată foarte dură. Am fost dură și data trecută. Am participat în martie la această reuniune și am înțeles că după ce uh, s-a schimbat guvernul în SUA, au fost probleme, dar e clar că scutul de securitate s-a bazat pe încrederea reciprocă și pe o listă lungă de sarcini și de angajamente pentru toată lumea, inclusiv pentru comisie. dar mai ales pentru administrația americană, pentru guvernul american. În recomandările noastre, la fel ca și în recomandările uh, grupului de lucru uh, 29, uh, am fost foarte clar în legătură cu termenul final. Voi merge în SUA în încercarea de a atrage atenția tuturor uh, organismelor și a persoanelor uh, competente să se respecte acest termen. Aș dori să spun că între timp SUA a pus în aplicare o parte dintre recomandările noastre, de exemplu, îmbunătățirile legate de procesul de certificare cu privire la identificarea așa numitor uh, uh false claims, uh, alegări neadevărate, dar ne-am dorit să avem un oficiu de mediator Uh, funcționa. Știți că a fost uh, o ofertă făcută de către omologii americani. S-a spus că acesta ar fi organul sau uh, organismul independent din guvernul american care va, va trata uh, plângerile europenilor în cazul în care există suspiciuni că uh, aceste uh, autorități de aplicare a legii au uh, abuzat de aceste date. Deci n-au respectat uh, sfera uh, de aplicare fixată prin lege. Și noi ne-am dorit ca această persoană să fie numită în acest uh, post și voi sublinia că e condiția noastră foarte strictă pentru că uh, uh, și de asemenea și alte chestiuni, de exemplu numirea membrilor comitetului Big Club. Când am fost în martie anul trecut la, în SUA, un înalt demnitar mi-a spus că scutul de securitate nu e pe lista priorităților guvernului american, că nu era o prioritate. Și a spus, va deveni o prioritate dacă vom spune că vom, vom pune capăt, vom suspenda sistemului dacă nu va funcționa. Și sper că au înțeles mesajul nostru. În orice caz, când mă voi întâlni cu reprezentanții mediului de afaceri, dar nu numai americani, ci și cu reprezentanții companiilor europene, toți îmi spun că e nevoie de un acord juridic de acest tip. Dar vă pot spune că și răbdarea mea are limite. Deci voi fi foarte fermă de această dată când voi merge la Washington voi, fi, voi merge acolo și cu analiza juridică uh, cu ce s-a întâmplat legată de 702, a fost întrebarea dumneavoastră, și în legătură cu consecințele noi legislații americane, o să îi uh, rog pe colegi să facă o analiză juridică aprofundată, uh, mai ales din perspectiva garanțiilor pe care trebuie să le primim din partea de pe partea americană mă voi întâlni și cu organizațiile civile din SUA. De fapt, mă întâlnesc mereu cu ele. Uh, mă întâlnesc cu astfel de organizații și voi încerca să văd care este poziția mediului de afaceri. Dar, cred că Uniunea Europeană trebuie să fie mai uh, strictă și să venim cu uh, termene foarte clare. Același lucru este valabil și în ceea ce privește Comisia pentru uh, Comerț, care are angajamente foarte clare. În ceea ce privește statul de drept, revin la întrebări. Într-adevăr, trebuie să consolidăm cadrul și să definim mai bine ce înseamnă statul de drept, ce înseamnă principiul statului de drept. Este principiul de bază al democrației și orice stat democratic trebuie să fie bazat pe acest principiu. Am fost surprinsă să constat că multe persoane, inclusiv uh, uh, de nivel înalt, sunt convinse că dacă ai câștigat alegerile, poți face ce vrei. Nu e adevărat. Statul de drept spune clar că independența sistemului judiciar și echilibrul puterilor în stat nu pot fi atinse de puterea politică. Bineînțeles, există sisteme diferite în diferitele state membre. Când discut cu oameni din statele membre, în statele membre unde suntem mai atenți în ceea ce privește statul de drept, tot aud acest argument. Sistemele sunt diferite. În anumite țări nu există tribunal constituțional, în anumite țări nu există un uh, Consiliul Judecătorilor. Da, într-adevăr, avem 28 de sisteme unice, dar uh, aceste sisteme trebuie să se bazeze pe același principiu, pe principiul statului de drept. Și asta înseamnă a avea inițiativa definirii a ceea ce înseamnă statul de drept în UE, dar și a mecanismelor, a noilor modalități în care procesăm datele, uh, în modul în care monitorizăm situațiile și așa mai departe. vom elabora pe baza ideilor și propunerilor din rezoluția dumneavoastră, pentru că există multe idei utile acolo și propuneri și sunt convinsă că trebuie să o facem și pentru a oferi mai multă siguranță juridică în Uniunea Europeană. Și asta este strâns legat de de răspunsul la întrebarea doamnei Sargentini despre condiționalitatea privind statul de drept uh, în cadrul viitorului CFM atunci când am uh, propus această idee, am creat panică în multe state membre, pentru că unii, uh, această idee a fost văzută ca băț pentru multe țări, cele care primez sunt beneficiare ale politicii de coeziune, dar nu e așa. Se aplică în cazul tuturor uh, fondurilor distribuite în statele membre, indiferent de ce stat membru e vorba, și trebuie să definim cum înțelegem principiul statului de drept, care sunt principalele condiții ale funcționării statului de drept și vom defini statul de drept printr-un sistem judiciar funcțional, independent și mecanisme de control și de audit sănătoase în statele membre. Deci, vom avea o definiție și o descriere mai detaliată a ce înseamnă statul de drept într-un stat membru. Trebuie să fim mai, cât mai concreți pentru a îndepărta dubiile că în viitor uh, s-ar putea lua decizii în mod arbitrar, dacă nu ne place de un stat membru sau altul și nu mai dăm bani. Niciodată nu am dorit să înceapă o astfel de neînțelegere. Trebuie să facem ceva cu aceste condiționalități. Sunt convinsă că trebuie să lăsăm la o parte o serie de alte condiționalități și să mergem spre o simplificare a regulilor. Trebuie să insistăm asupra lucrurilor importante, care chiar contează. Și un astfel de lucru important este statul de drept. În legătură cu fondurile europene și pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră privind Slovacia, e bine dacă va fi dovedit că fondurile europene sau frauda și corupția cu fondurile europene sunt, fac parte din, uh, din uh, peisajul din jurul acestei tragedii, acestei crime oribile, oribile, e clar că acesta este încă un argument pentru crearea Procuraturii Europene la timp, în 2020. Și acest organ trebuie să fie un organ specializat, independent, uh, pentru criminalitatea financiară în Uniunea Europeană, inclusiv frauda și corupția cu fonduri structurale. Sunt convinsă că facem ce trebuie și aș dori încă o dată să eh, invit și celelalte state membre cum ar fi Suedia, Malta, Polonia și Ungaria, să se arăt să se alăture aceste inițiative. Sperăm că țările de jos vor participa cât de curând. Și cred că mai ales în statele membre, unde există așteptări să se distribuie sume mari pentru proiectele de coeziune aceste țări, și mă refer aici la Polonia și Ungaria, după părerea mea, ar trebui să se gândească mai bine și să se alăture inițiativei Procuraturii Europene, pentru că acesta cred că trebuie să fie obiectivul nostru comun, să luptăm împotriva fraudei și corupției cu fonduri europene. Nu e vorba doar de fonduri, e vorba de încrederea contribuabililor europeni. Vom vedea încotro se va îndrepta ancheta privind cazul din Slovacia. Și sper că vinovații vor fi prinși și pedepsiți cât de curând. Dar este și o lecție pe care trebuie să o învățăm. Trebuie să creăm această procuratură europeană, trebuie să creăm condiționalitate legată de statul de drept pentru fonduri în viitor și trebuie să protejăm mult mai bine, să protejăm mult mai bine pe oamenii cinstiți, inclusiv ziariștii, dar și avertizorii de integritate și pot să vă informez că finalizăm în momentul de față propunerea privind protecția avertizorilor de integritate. Va fi un act legislativ orizontal care sper că va duce la creșterea șanselor că oamenii cinstiți, dacă constată anumite fapte împotriva interesului uh, public, să le uh, să, să informeze legătură cu acestea și să fie protejați. Voi trece acum la Regulamentul General pentru Protecția Datelor. Dar, într-adevăr, termenul din mai se apropie. Facem acum eforturi în trei direcții. Pe de o parte, încercăm să coordonăm activitatea statelor membre în domeniul legislativ. Regulamentul se aplică direct, e clar acest lucru, dar există o serie de acte legislative relevante în statele membre care trebuie actualizate. Și uh, detaliile contează, pentru că visul nostru în legătură cu regulile unice ar putea să fie distrus de spațiul lăsat uh, Uh, pentru interpretări. De aceea este, Comisia este foarte vigilentă mai multe state membre. Încercăm să cooperăm cu acestea pentru ca ele să nu devieze de la spiritul și litera textului juridic al regulamentului. Acum avem doar două state membre care au pus deja în aplicare sau au adoptat legislația necesară. Alte state membre, e vorba de Austria și Germania, alte state membre sunt în curs de finalizare și altele probabil nu vor adapta legislația la timp. Deci regulamentul va începe să se aplice, dar nu va exista legislație națională care are obiectivul de uh, a acoperi spațiul elementelor specifice din statele membre, mai ales uh, în legătură cu sectorul public. Apoi, a doua direcție este relația cu firmele, cu IMM-urile. Multe dintre acestea se tem de noile reguli, multe se tem fără motiv pentru că toate trebuie să facă evaluare de risc. În ce măsură nou regulament li se aplică? Cred că merită explicații mai bune, servicii mai bune de consiliere și informații la timp. Și aceasta este mai ales sarcina statelor membre și autorităților pentru protecția datelor. Comisia încearcă să facă eforturi. Eu primesc zeci de e mail în fiecare zi cu întrebări cum să se aplice regulamentul pentru protecția datelor în firme. Răspund la toate aceste e mail -uri. dar nu este rolul meu să o fac. Și, în multe cazuri, poate răspunsurile mele nu sunt suficient de precise, pentru că regulamentul trebuie citit în statele membre în legătură sau în uh, com, com, ca și completare cu um, legislația națională. Pe, două, pe în ianuarie am produs regulile de punere în aplicare, vom investi mai mult uh, în conștientizarea rândul firmelor și Cred că vom reuși de lungul anului și așa cum am spus, și organismele pentru protecția datelor trebuie să ne ajute și să ajute firmele să se pregătească. A treia direcție a eforturilor noastre uh, sunt în relația cu cetățenii. Regulamentul pentru protecția datelor uh, este un act legislativ destul de robust și are un impact mai ales asupra, asupra mediului de afaceri și asupra sectorului public. Și dacă oamenii, cetățenii, nu se exercită drepturile pe care le câștigă prin acest regulament, practic nu va conta la nimic. De aceea dorim să lansăm campanii de conștientizare și dorim să o facem în cooperare cu organele pentru protecția datelor și firmele care doresc să coopereze din statele membre. Pentru că eu sunt convinsă că chiar companiile trebuie să-și informeze clienții că respectă noile reguli privind protecția datelor personale. Pentru că am auzit de o mie de ori din mediul de afaceri că pentru că Încă um, sporirea protecției uh, datelor personale înseamnă sporirea încrederii clienților. Deci este un avantaj uh, competitiv uh, important și sper că oamenii vor începe să înțeleagă scopul acestei legislații. În legătură cu Convenția de la Istanbul, într-adevăr, e trist ce se întâmplă. Este um, o convenție foarte practică și utilă, țintită și se referă la toate cazurile oribile de violență împotriva femeilor și împotriva copiilor, nu doar așa numitele forme tradiționale de violență, Într-adevăr, există dubii dacă ar trebui să continue anumite tradiții în Uniunea Europeană, dar e vorba și de forme oribile de violență, cum ar fi uh, mutilarea genitală feminină, căsătoriile forțate, răpirile cu forța. Sunt tot felul de lucruri care nu ar trebui să-și mai găsească locul în Uniunea Europeană în secolul 21. De aceea Uniunea Europeană a aderat la Convenția de la Istanbul și doresc să vă mulțumesc încă o dată, să mulțumesc Parlamentului European pentru că a sprijinit această inițiativă și doresc să mulțumesc mai ales doamnei uh, Bonfoa și doamnei Maria Corața Bild pentru toate eforturile. Care este situația actuală? 17 state membre au ratificat deja convenția. Unele încă așteaptă sau în anumite state membre există dezbateri foarte uh, animate. Voi da exemplul Bulgariei. Nu doresc să dau vina pe anumite state, dar Bulgaria are președinția, deci cred că este un exemplu bun. Urmăresc dezbaterea din Bulgaria și văd că deja titlul Convenție de la Istanbul creează, aduce pasiune în dezbatere, o atitudine negativă, ostilă. Există dificultăți legate de uh, traducere, există anumite interpretări ale textului se spune că această convenție are obiectivul introducerea unui al treilea gen sau se face confuzie între termenii de sex și gen. Nu doar în limba bulgară. Vorbesc despre limbile în care nu există diferențiere între termenii sex și gen. Deci, există o serie de uh, probleme neașteptate și există și uh, un, uh, o impresie, un sentiment în rândul în anumite cercuri că Convenția de la Istanbul ar distruge familia tradițională. Și aici cred că ar trebui să explic mai bine că ceea ce dorim uh, prin Convenția de Istanbul și prin tot ceea ce facem este să eliminăm violența împotriva femeilor, împotriva copiilor, violența domestică, uh, care este încă un fenomen uh, prezent în toate statele membre ale Uniunii Europene și de aceea trebuie neapărat să se ratifice această convenție. Anumite state membre, recent Slovacia, au spus că nu doresc să ratifice convenția, ci vor include anumite elemente din convenție în uh, dreptul penal. Eu încă cred și sper și voi face toate eforturile pentru a convinge aceste țări să ratifice convenția. Acea, cealaltă opțiune este una mai puțin bună. Nu-mi convine. Nu doresc această aportare. Dar doresc să vă spun că anumite state membre încearcă măcar să găsească soluții. Nu sunt de acord cu aceste soluții, dar până la urmă statele membre trebuie să hotărască. Roma. Uh, yes, another painful story. În legătură cu romii, în antevăr uh, este altă problemă aici, o, o istorie dureroasă. Avem o strategie pentru Uniunea Europeană, avem o strategie pentru statele membre, milioane de cuvinte, milioane de documente și rezultate nu prea fantastice. De aceea vreau să facem o evaluare reală a strategiei romilor la nivel european. Ne-am întâlnit cu evaluatorii și i-am rugat să ne dea o imagine um, adevărată despre ceea ce funcționează și ceea ce nu funcționează. Și o să vă dau un exemplu al unor state în care se riscă totuși procedura de infringement din cauza educației romilor. Și trebuie să spun încă de la început că eu voi continua procedurile de încălcare, de infringement, dar prefer să mă uit la rezultatele de la fața locului și pentru mine rezultatele nu sunt numai ceea ce s-a pus pe picioare, ci și schimbarea. Când am analizat situația într-unul din aceste trei state membre și când am vorbit cu profesorii de la școli, când am vorbit cu părinții, când am vorbit cu militanții, cu politicienii, mi s-a părut clar că educația nu poate să rezolve problema în sine. E foarte bine că în acea țară avem uh, un act educațional care exclude discriminarea, dar trebuie să facem mai multe, să lucrăm cu familiile, trebuie să lucrăm uh, mai bine împotriva șomajului și a sărăciei, împotriva segregării, nu numai în educație. Aceasta este sarcina tuturor actorilor relevanți în statele membre. Și nu-mi place să vorbesc despre o abordare holistică, pentru că e un uh, clișeu, dar eu zic că aici avem nevoie de această abordare generală. Eu uh, am vizitat toate țările și voi vizita toate țările în care se implementează strategii uh, pentru romi în anul acesta, pentru că vreau să înțeleg problemele care vin din practică. Și vom lucra în continuare la strategia noastră. Sunt lucruri care vor funcționa și există și un unghi practic. De ce facem așa ceva acum? Pentru că în curând vom vorbi despre prioritățile concrete pentru noul CFM. Nu putem să repetăm aceleași erori să programăm fonduri care nu vor ajuta pe nimeni și nicăieri. Trebuie să programăm banii mai bine, să îi țintim mai bine. În legătură cu discriminarea, apoi, și afrofobia și subiecte similare, eu cred că Comisia face tot posibilul pentru ca să arate că discriminarea nu este tolerabilă în Uniunea Europeană. Avem legislație, avem decizii cadru pe uh, xenofobie care trebuie să fie implementate în statele membre, avem o um, legislație antidiscriminare și trebuie să facem presiuni pentru ca directiva pentru tratamentul legal să fie adoptată. Ați întrebat despre această directivă, unde ne aflăm acum, a fost blocată la Consiliu. Vreau să avem o discuție cu miniștrii în primăvara acestui an și mă aștept să se aducă din nou argumentul costurilor. Vreau totuși să actualizăm cifrele economice, cifrele pe care le avem, care datează din 2008. Eu înțeleg argumentul că fără o actualizare a analizei economice, fără un studiu de impact, nu putem, nu vom putea să aducem contraargumentele că costă totuși ceva, dar beneficiile și din punct de vedere al banilor sunt uh, următoarele. Eu vreau de aceea să investesc foarte multă energie în acest subiect. Anul 2018 uh, probabil că veți ști cum s-a terminat dezbaterea de la Consiliu despre orientarea de gen sunt gata să revin asupra subiectului în a doua jumătate a anului. Știm cu toții că avem opțiunea unei cooperări uh, sporite, dar pentru mine aceasta nu e o opțiune. E prea grav să ne concentrăm doar pe unele state membre. Nu putem să ne concentrăm doar pe ele. Nu am răspuns întrebărilor domnului Iurec, însă. Așa este, democrația directă, pot să vă dau opinia mea personală. Eu n-am nimic împotriva democrației directe și uh, nimic împotriva referendumurilor. Întrebarea e însă care sunt condițiile de plecare. Părerea mea personală este că trebuie să învățăm totuși o lecție din Brexit, să vedem cât de ușor este să speli pe creier populația și să influențezi populația cu știri false. E incredibil cât de ușor merge. Deci eu zic că trebuie să ne gândim la toate aceste circunstanțe, la toate consecințele referendumurilor, dar statele membre sunt cele care trebuie să decidă, sunt cele care trebuie să ia decizii responsabile. Același lucru se aplică și uh, aspectelor legate de familie. Trebuie să țină de statele membre. Deci nu vreau să vă dau o poziție oficială aici. Păi numirea domnului Zelmaier, da, e o întrebare neașteptată pentru mine, nu... Sofie Intveld a venit cu ea, care vine întotdeauna cu întrebări pertinente. Eu trebuie să spun că n-am primit nicio întrebare din partea cetățenilor care de obicei îmi scriu. Îmi scriu despre sărăcie, îmi scriu despre discriminare și despre cazuri oribile de crime, dar uh, nu am primit nicio întrebare în această direcție. Colegiul comisarilor a susținut propunerea și cam atât. Nu pot să vă spun mai mult despre acest subiect, dar ați văzut că am am întors la întrebarea dumneavoastră pentru ca să spun câteva cuvinte despre ea. Am sărit peste vreo întrebare? Protecția datelor în Uniunea Europeană, în instituțiile UE. Noi, Comisia, lucrăm intens pentru a debloca situația, pentru că știm că este nevoie să avem până la regulamentul de protecția datelor general să uh, avem mai multe uh, acțiuni. Lucrăm cu agențiile de punere în aplicare și trebuie să facem tot posibilul pentru ca să deblocăm situația, pentru că e absolut necesară și urgentă. Cam atât Același lucru și despre e-privacy. Trebuie să finalizăm mai întâi trilogul pentru a vă da un răspuns. Doamna Iurova mai a lăsat deoparte vreo întrebare? Equal Treatment Directive, I have just said that uh, I will deal with am spus că în legătură cu tratamentul legal o să mă refer la subiecte în al doua parte a anului. Statele membre au făcut un inventar despre care e situația acum, însă pozițiile nu s-au schimbat pentru că am avut o dezbatere de curând. Vreau să mai avem o dezbatere poate în uh, primăvară, vreau între timp însă să avem o actualizare a datelor macroeconomice și să avem și o estimare a costurilor și a beneficiilor și vreau să revin asupra chestiunii acesteia în toamnă. Sper ca și mecanismul de cooperare, mecanismul de cooperare um, consolidată să nu fie sporită, să nu fie soluția. Ceea ce am auzit însă ultima dată de la comisie, de la miniștri, îmi cer scuze, a fost că e nevoie, e vorba de o chestiune de principiu și trebuie să fim cu toții de acord. Unul din aspectele legate de tratamentul legal este că ține de ministere concrete din statele membre, dar că e nevoie și de cooperarea altor ministere. E vorba de un lucru orizontal, ceea ce face ca lucrurile să fie mai problematice la nivelul statelor membre. În legătură cu traficul de persoane, nu am informații să vă dau despre ce ați spus dumneavoastră, pot reveni să răspundem la întrebări după ce am mai multe detalii. Vă mulțumesc oricum. Mulțumim, doamnă comisar, pentru această sesiune maraton de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc foarte mult colegilor pentru întrebările foarte largi. Știu că n-a fost foarte structurat și pur și simplu am încercat să abordăm fiecare aspect de actualitate. Și vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Ne vedem în câteva luni, oricum. Până atunci sper să mai fi avansat sunt mulți deputați care vor mai avea și întâlniri cu dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, pentru întrebări și mă bucur să continuăm cooperarea noastră pe chestiuni pe care le-am discutat sau pe chestiuni noi. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru eforturi. Dragi colegi, și eu vă mulțumesc pentru că am ajuns la finalul acestei uh, sesiuni de întrebări. Ultimul punct de pe ordinea de zi a fost amânat, așa că trecem direct la reuniunea coordonatorilor care au fost prevăzuți la 5 jumate. Nu aveți, aveți dreptul să faceți nicio pauză, nu. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Colleagues, um, we're going to go straight to the coordinators meeting, but if, you, if you're not um, in the coordinators meeting, if you could leave now